Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon. Bună dimineața, dragi colegi. E deja 9 și 4 minute, așa că propun să începem. Și aș vrea să deschid această ședință a comisiei noastre INTA din această dimineață și să vorbim de punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de acordarea de asistență macrofinanciară Ucrainei. Ne aflăm în acest dosar într-o a doua etapă și avem o nouă propunere acum pe masă și raportorul nostru este domnul Gabrielius Landsbergis. Am discutat deja despre aceasta odată. Avem în total 43 de amendamente și vreau să-i dau cuvântul domnului Landbergis. Thank you, Chair. Uh, before... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de pregătirile pentru acest raport, m-am gândit că vor exista două categorii de colegi în Comisie și în Parlament. Un grup care ar spune că e prea mult ca 1,8 miliarde pentru Ucraina e o sumă prea mare, că există feluri mai bune de a cheltui acești bani și că un alt grup ar spune că e prea puțin și că am putea face mai mult. Personal, sunt printre cei care spun că întotdeauna putem face mai mult, putem face mai bine, mai repede, întotdeauna. Însă, în acest caz precis, timpul și viteza nu erau neapărat uh, problema. Acordăm asistență unei țări care nu doar că lucrează pe reforme, ci se luptă pentru integritatea sa teritorială și de aceea sunt foarte recunoscător colegilor pentru dezbaterea anterioară, toți cei care au susținut ideea unei aprobări rapide a acestei asistențe. Și m-au susținut în ideea că pachetul trebuie aprobat cât se poate de curând, așa încât banii să poată fi virați încă din această vară. Sunt recunoscător nu doar colegilor de la INTA, ci și celor de la AFET, care au votat deja avizul lor și prin acest aviz aprobă la rândul lor ideea principală a procedurii accelerate. Cred că mesajul cel mai puternic pe care îl trimitem nu e că e cel mai mare volum de susținere susținere financiară oferit uh, unei țări terțe, ci mesajul cel mai puternic este că Uniunea Europeană, Parlamentul European și Comisia noastră sunt unite. Și poate că nu toți colegii sunt de acord, dar iată ce am auzit eu în ultima dezbatere. Suntem uniți, nu am auzit opinii care să se opună uh, vehement și e un mesaj de care trebuie să fim cu toții mândri. Îl putem transmite prietenilor noștri din, noștri din Ucraina. Suntem uniți și vom fi uniți în a-i sprijini. Sper deci să votăm în același spirit ca și în cel dovedit în dezbatere și vă mulțumesc pentru această ocazie deosebită și uh, aștept cu interes dezbaterea. Mulțumesc! Raportorul din umbră, domnul Boștinaru nu este aici. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. <clears throat> Chciałem podziękować panu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Landsbergis pentru efortul lui pe o propunere, pe un subiect de mare actualitate și sensibilitate. În Polonia spunem că contează dublu dacă oferi ajutorul rapid și în acest caz um, chiar se aplică acest lucru pentru că situația Ucrainei este tragică, deci trebuie să acționăm foarte rapid. Mulțumesc și Comisiei pentru pregătirea documentului. Un text care tratează Ucraina într-un mod special prin nivelul de finanțare oferit ca asistență și, în al doilea rând, descrie situația, cadrul în care asistența va fi oferită. Noi vom susține propunerea Comisiei integral, e un subiect uh, care vine la momentul potrivit și trebuie și noi să răspundem uh, rapid și ca să mă refer la cele spuse de domnul Lansbergis, aș adăuga că țara nu luptă doar pentru integritate teritorială, ci cred că se luptă pentru suveranitatea statului lor. Vă mulțumesc foarte mult. Deci, domnul Bale nu este aici. Uh, preluați dumneavoastră rolul său, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. ALDE este de acord cu raportorul. E necesară o decizie rapidă și cum am căzut de acord uh, în grup, nu vom introduce niciun amendament. Aș reaminti că textul uh, corespunde și cu poziția Consiliului. Mulțumesc. Helmut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu pot să fiu de acord așa de repede cu acest dosar ca și antevorbitorii mei, pentru că eu cred că trebuie să ne gândim mai profund dacă linia actuală a Parlamentului European are într-adevăr uh, de a face cu uh, proceduri uh, foarte rapide de asistență macrofinanciară, dacă chiar trebuie noi să facem acest lucru atât de repede. Cred că în contextul comerțului internațional, așa cum trebuie să facă și Comisia pentru Afaceri Externe, trebuie să considerăm și aspectele politicii interne și de de societății din Ucraina și în, cu contextul internațional trebuie să ne confruntăm. Există relații foarte complexe între Uniunea Europeană, Ucraina, Federația Rusă și ceilalți participanți pe scena internațională și cred că ar trebui să spunem aceste lucruri uh, atunci când vorbim și despre asistența macrofinanciară, pentru că nu e vorba numai de poziția Ucrainei pe scena internațională, ci și de cum se poziționează Parlamentul față de condiționalitatea uh, asistenței macrofinanciare. Aș vrea, de principiu, să mai subliniez un lucru Ca și ceilalți membri din Parlamentul European, plecăm de la premiza că Ucraina este o țară democratică, cu structuri democratice și că trebuie să nu fie influențată de structurile oligarhe uh, ale unei societăți uh, în care fiecare om poate să trăiască liber, poate să decide liber într-un stat suveran Ucraina. Cred că toată lumea din acest parlament, aproape toată lumea, pleacă din această premiză și cel târziu cu semnarea acordului de asociere și cu relațiile bilaterale care au avut loc de atunci între Uniunea Europeană și Ucraina, cred că Uniunea Europeană și-a preluat această responsabilitate și deci în, din cauza aspectelor con, contradictorii în momentul de față în Ucraina ar trebui să discutăm despre mai multe aspecte care țin de raportul domnului Landsbergis. După părerea mea, în primul rând, Propunerea Comisiei vorbește de o condiționalitate și aceasta a fost dezvoltată pe baza logicii economice, însă care a eșuat uh, în relațiile, de exemplu, dintre UE și Grecia. Deci se bazează doar pe această linie economică, condiționalitatea. În al doilea rând, am rezerve foarte serioase dacă, Uniunea Europea, dacă Ucraina primește 1,8 miliarde de euro de la UE și în același timp are negocieri în curs cu femeiul, în acest program face, din acest program face parte și asistența macrofinanciară și acolo se negociază 15 miliarde de euro. În același timp, uh, din Fondul European pentru Dezvoltare, se pare că nevoia Ucrainei ar fi de 40 de miliarde de euro și, și problema nu se rezolvă nici cu aceste fonduri și se spune că femeiul spune că fondurile nu vor putea fi replătite sau plătite înapoi de către Ucraina uh, niciodată. Deci, de fapt, uh, va trebui la un moment dat să urmeze o reducere a datoriei, pentru că nu va putea Ucraina niciodată să plătească înapoi femeiului. Asta este ce ne spune femeiul. Trebuie să ne punem și întrebarea următoare în Parlament. Ce va face Parlamentul European având în vedere această dimensiune? Trebuie să oferim această asistență și încă una și încă una, fără nicio condiționalitate, fără nicio condiție de plată înapoi, pentru că unele credite trebuie plătite înapoi. Pentru că avem acest exemplu al Greciei în față și știm că situația nu e neapărat ușoară. Avem deja o experiență. În propunerea Comisiei există o legătură foarte clară a, între serviciile de interes general și ceea ce trebuie să facă Ucraina în domeniul combaterii corupției, de exemplu. Dacă informațiile pe care le-am primit eu sunt corecte, în bugetul 2015 însă nu s-a acordat niciun cent pentru stabilirea sau crearea unei autorități anticorupție sau pentru a angaja personal competent care să poată să trateze această problemă. Aș vrea să știu de la Comisie uh, înainte să votăm aici, care este situația în Ucraina concret și acest lucru trebuie discutat și trebuie să știm că aceasta este și responsabilitatea comisiei noastre. De asemenea, guvernul uh, Ucrainei a semnat acordul de asociere și a semnat astfel și un pachet cu 488 de măsuri de reformă, care, din care foarte multe sunt uh, măsuri de siguranță. E clar că conflictul de la Donbass nu a ajutat deloc, dar Parlamentul European este, cred, de aceeași părere în general că Uniunea Europeană trebuie să se asigure că acordul Minsk 2 va fi pus în aplicare foarte clar și scrupulos se pare însă că nu există angajamente egale în uh, Ucraina în acest uh, domeniu și că nu se înțelege de către toți guvernanții Ucrainei în momentul de față acordul la fel. De exemplu, înainte de discuțiile cu cancelara germană, se spunea că, spune Poroșenko chiar, Minsk 2 a eșuat, a spus el, chiar el, citez. După discuția cu doamna Merkel, a spus că nu există decât o alternativă și anume să facem tot posibilul. Apoi, uh, batalioanele care participă benevol au uh, hotărât să restabilească, uh, să fie, să, um, guvernul a hotărât că pe lângă aceste batalioane să existe și o gardă națională, însă foarte mulți din această gardă națională sunt militari. Nu se vede exact care este intenția Ucrainei în acest sens. E clar însă că atunci când acordăm asistența macrofinanciară, trebuie să știm pentru ce va fi folosită aceasta. După părerea mea, este o chestiune foarte complexă să putem ști acest lucru și de aceea am înaintat un amendament, mai multe de fapt, care doresc o condiționalitate foarte clară, adică interzicerea folosirii acestor fonduri pentru activități care nu duc la menținerea păcii. Aș vrea să atrag atenția încă o dată asupra acestui amendament. Știu care e poziția celorlaltor grupuri și știu care e poziția colegilor aici în comisie, dar regret că nu discutăm serios despre aceste probleme de siguranță și mi se pare o greșeală mare a Parlamentului European politică. Mulțumesc. Mulțumesc, Victor Boștinaru are cuvântul acum. Ai cuvântul, Victor. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș începe prin a spune că grupul SND va susține adoptarea raportului Lansbergis, așa cum a fost propus, cu niciun amendament și asta pentru a ne asigura uh, că adoptarea va fi uh, cât se poate de rapidă. E de asemenea important de subliniat că e momentul potrivit pentru noi să adoptăm acest raport, ținând seama de angajamentele luate de UE vis-a-vis -vis de Ucraina. Și dată fiind situația care astăzi în uh, Ucraina e dramatică. În al treilea rând, e important să observăm că războiul e cel mai bun mediu pentru a implementa un acord. Fie uh, vorba de Ucraina sau orice altă țară din lume. Dar pledoaria mea față de colegii care au reamintit uh, condițiile de război, să-și amintească cine a impus războiul, cine a a uh, acaparat teritorii ucrainiene recunoscute de legislația internațională și să țină minte că chiar pe timp de război, uh, în timp ce parteneri precum UE și Statele Unite statele noastre, majoritatea statelor membre. În timp ce noi toți încercăm să ajutăm Ucraina, trebuie să ținem seama de măsurile pe care guvernul ucrainean a reușit să le ia. Și am fost în contact cu Comisia Europeană, cu Serviciul de Acțiune Externă și care ne-au spus de numărul mare de experți străini angajați de guvernul ucrainean tocmai pentru a se asigura de uh, onestitatea cheltuielilor, bunele practici pe care își doresc să le implementeze în cadrul guvernului ucrainean la nivel central sau local. Trebuie ținut seama de toate aceste aspecte și numele grupului meu, ca raportor din umbră, pot să vă spun că susținem raportul domnului Lansbergis și suntem de acord cu uh, introducerea niciunui amendament și vom vota, cum spuneam, pentru acest acord, pentru că e uh, Modalitatea noastră de a ne arăta solidaritatea vis-a-vis -vis de o țară și o națiune pe timp de război, un război provocat de alții și nu de națiunea ucraineană. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Jado, în numele verzilor pot să spun că susținem procedura accelerată, chiar dacă pentru noi lucrurile se complică. În circumstanțele care au fost reamintite, a susține Ucraina e o responsabilitate majoră a Uniunii Europene. Iar presiunea și, până la urmă, războiul care se derulează acolo ne obligă să reacționăm rapid. Cu toate acestea, la un moment dat, va trebui să reflectăm aici, în Parlamentul European, să reflectăm la maniera cea mai adecvată de a ajuta Ucraina. Iar astăzi nu avem toate mijloacele pentru a înțelege, pentru a vedea cum putem interveni, uh, prin ce formă de asistență, cum să venim în ajutor uh, Ucrainei. Există o problemă datoriei ucrainene, cum a reamintit Helmut, ea continuă să facă împrumuturi, noi finanțăm prin instrumentele de vecinătate, ehm, sunt instrumentele care nu sunt probabil cel mai bine utilizate, impunem până la urmă foarte puține condiții, condiționalități care eh, totuși eh, ar trebui pusă în aplicare în ciuda situației foarte dificile pentru autoritățile ucrainiene. Deci suntem tot mai mult într-o situație, din punctul meu de vedere, complexă, complicată, pentru că suntem construiți să acționăm rapid, da, trebuie să fim solidari, dar trebuie să ne dovedim și eficace în această solidaritate. Iar astăzi, instrumentele pe care le folosim și modul în care le utilizăm, nu sunt sigur că permit uh, în modul cel mai optim să ajutăm uh, Ucraina și ucrainienii pentru a putea lua niște decizii democratice ce țin de suveranitatea lor, în ciuda războiului orchestrat de Rusia. Deci, continuăm să susținem demersul unei acțiuni rapide, dar, în mod evident pentru noi, ca să fiu foarte sincer, lucrurile devin tot mai dificile de a susține un demers care ne împiedică să intervenim și pe conținut, pe fond. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Șopran. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ucraina cunoștea un război civil grav, a care cauză e refuzul Uniunii Europene și al Statelor Unite de a ține seama de identitatea istorică și geopolitică a acestei țări, uh, rupt între Est și Vest. Forțând istoria ucraineană spre NATO și UE, am cauzat un război civil și am împins Rusia la a lua apărarea populațiilor din estul țării. Se registrează mii de morți, majoritatea civili, o economie ruinată de o recesie, recesiune de 7% în 2014, un deficit bugetar considerabil, 12%, ținând seama chiar și de compania publică Naftogaz, un guvern suicidar la Kiev care închide robinetul de sat către populațiile de est și nu face decât să agraveze această ruptură est-vest. Iată bilanțul nostru magnific, doamnelor și domnilor, bilanțul nostru Bruxelles-Washington. În aceste condiții, propuneți să injectăm bani în Ucraina. Nici mai mult, nici mai puțin decât 1,8 miliarde de euro în 2015, vorbim de stabilitate, dezvoltare, ca și cum ați vorbit de Grecia, pentru o țară care e într-un haos geopolitic și a care populație se uh, a cărei cetățeni se ucid între ei. A injecta bani într-o țară în război înseamnă a alege războiul. E nevoie de un acord politic, trebuie revenit la acordurile de la Minsk și nu trebuie disprețuit un actor regional și internațional atât de important precum Rusia. Iar acești bani injectați în Ucraina nu vor servi, domnule Landsbergi, stabilității și dezvoltării, ci va folosi la cumpărarea de arme susțineți o armată de represiune care își bombardează propriul ce bilanț. Căci, da, doamnelor și domnilor, acești oameni care se bat la ei acasă, pe care numiți rebeli, dar care își apără satele și uh, oamenii se bat cu tot mai multă determinare decât o armată ucraineană alcătuită din tineri care sunt departe de casă, care apără o cauză greșită și care își bombardează propriul popor. Poporele noastre se bazează pe noi, pentru a stabili pacea, nu pentru a finanța armament și o politică suicidară a guvernului de la Kiev, care ne duce pe toți către prăpastie. Vă mulțumesc! Stimați colegi, Aș vrea să vă spun din partea grupului nostru că, pe de o parte, suntem de ne distanțăm, cer scuze, de ceea ce a spus colegul înainte și colegul Scholz pentru că motivul pentru toate problemele sau multe probleme cu care se confruntă populația acum este atacul uh, împotriva dreptului internațional de către altă țară, ocuparea unei părți a țării lor care se cunoaște, cred, și mi se pare un pic deplasat când reprezentantul unui partid care este finanțat prin credite din băncile ruse se exprimă astfel în Parlamentul European. Mulțumesc! So, und dann gebe ich äh, der Bun, atunci vreau să dau cuvântul Comisiei acum și anume domnului Temprano. Uh, well, the Commission uh, fully supports the... Comisia susține poziția raportorului pentru a accelera aprobarea acestui raport. El este susținut de raportorii din umbră și, cum am menționat în intervențiile mele anterioare, situația macroeconomică și financiară în Ucraina e critică în continuare și în acest context Așa cum știți, Comunitatea Internațională a pus în aplicare un program nou de asistență financiară în partea FMI, în urmă de 17 miliarde. Acest program e un element esențial al reacției noastre. În săptămâna din urmă, situația s-a deteriorat, însă e vorba de o creștere dramatică a ratelor dobânzilor, Um, e problematică rambursarea uh, împrumuturilor femei și este esențial să adoptăm și să implementăm această asistență despre care vorbim. Reacționând la cele spuse de domnul Scholz, aș spune că textul Comisiei ține seama de aspectele citate și am dorit să asigurăm Parlamentul că condiționalitatea va figura în text și lucrurile se fac într-un mod realist și ținem seama de aspecte atât politice cât și sociale. Subliniem deoseb consolidarea uh, unei plase de siguranță sociale cu fixarea unui plafon la tariful energiei. Solicităm un bun management al banilor publici și transparență. Uh, vor exista reguli foarte clare de audit, achiziții publice și uh, insistăm asupra combaterii corupției în Ucraina. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, spune președintele. Raportorul, dacă dorește să conchidă. Thank you. Uh, just... Mulțumesc. Doar câteva comentarii la cele spuse mai înainte. Înainte de toate mă adresez domnului Scholz. Uh, Uh, argumentele dumneavoastră uh, le-am mai auzit, uh, știm unde trebuie să meargă banii. Dacă am avea timp la dispoziție, am putea discuta în detaliu și aș fi primul care să particip la o astfel de discuție detaliată, pentru că uh, face sens, ar fi un lucru rezonabil. Însă, în momentul de față, țara se luptă pentru integritate teritorială și când doi lideri ai Uniunii Europene s-au dus la Minsk, au spus că acum e momentul, că oamenii nu mai trebuie să moară, că orașele nu mai trebuie să ardă. Iată de ce e nevoie acum, iată ce sperăm noi să obținem acum. Dacă reușim asta și acum e momentul pentru reforme solide, atunci există o șansă am auzit vești încurajatoare că primul pachet de reformă a trecut prin Parlamentul ucrainean, prin Rada și acum s-a întors la guvern și se studiază deja uh, modalitatea de implementare. Dacă țara este să se reechilibreze, putem să începem să discutăm unde, cum și când uh, putem să o susținem mai mult, cu mai mult sau mai puțin control și cum să facem. Dar acum e nevoie de o țară stabilă unde oamenii nu mai mor. Iată obiectivul principal. Sigur că auzim mereu și mereu faptul că UE e de vină pentru ce se întâmplă în Ucraina. Dar măcar o dată haideți să ne oprim cu treaba asta. Nu există trupe ale UE în Ucraina. UE nu a ocupat Crimea. UE nu a fost acolo când lucrurile s-au întâmplat. O altă țară a declanșat toate acestea. Haideți să nu mai asumăm această culpă. Noi acum suntem cei care ajută Ucraina și trebuie să fim mândri de asta. Nu suntem cei care trebuie arătat cu degetul. Mulțumesc foarte mult. Votăm la ora 10 acest punct. Trecem la punctul următor, la punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba de directiva cu privire la preferin- preferințele și măsurile comerciale autonome față de statele din Balcanii de Vest, mai ales Bosnia și Herțegovina. Și avem deja, am avut deja o dezbatere, am avut un proiect de raport și avem uh, șapte amendamente și patru de la avizul AFET și vreau să dau cuvântul atunci raportorului. Vă rog. Fără microfon. Se aude? Da. Se aude, mulțumim. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru colaborarea de care au dat dovadă în legătură cu acest raport. Mulțumesc foarte mult, uh, mai ales raportorului din umbră, domnul Stir, pentru inteligența de care a dat dovadă, pentru competența dumnealui și pentru disponibilitatea sa de colaborare. După cum știți, acest raport se referă la propunerea Comisiei de modificare a unui regulament din 2009 care stabilește preferințe comerciale unilaterale din partea Uniunii Europene către Balcani. Comisia propune așadar câteva modificări extinderea preferințelor comerciale către aceste țări până în 2020. Introduce de asemenea o clauză foarte importantă și anumite clauze a drepturilor omului și propunere, propune suspendarea pentru Bosnia-Herzegovina începând de la 1 ianuarie 2016 a acestor ATM-uri dacă Bosnia nu acceptă să adapteze acordul interimar pentru a ține seama de schimburile uh, din Uniunea Europeană după intrarea Croației în UE. După cum spuneam de mai mult uh, timp, există două măsuri, uh, există o dublă chestiune, așadar, pe de o parte, Raportul recunoaște legitimitatea dispozitivului de suspendare pe care îl propune Comisia, pentru că, în primul rând, Comisia propune uh, în mod exclusiv, de fapt, să facă o fotografie a situației uh, raporturilor, uh, relațiilor uh, comerciale, înainte de intrarea Croației în Uniunea Europeană. Deci nu există nicio daună pentru Bosnia. Apoi introduce de asemenea și relațiile tradiționale comerciale între Bosnia și Croația în interiorul acestui raport și între Bosnia și UE după ce a intrat Croația în Uniunea Europeană. În ceea ce privește această chestiune, Croația are într-adevăr uh, destul de multe de, de uh, plătit pentru că are foarte multe taxe vamale suplimentare din cauza acestor neadaptări. Croația totuși a făcând foarte multe reforme pentru ca să ajungă la acest obiectiv al intrării în UE. Acesta este primul punct. Apoi, în alt, alt punct, dacă vorbim despre legitimitatea acestui dispozitiv care a fost uh, propus de către Comisie, raportul încearcă să relanseze cu putere și cu amendamente care, pe care le-a integrat perspectiva unei uh, intrări uh, al Bosniei în Uniunea Europeană. De ce? Pentru că um, Bosnia-Herzegovina este o țară foarte importantă, foarte strategică, cu o istorie importantă și singură nu o să reușească să-și atingă aceste obiective. Deci este nevoie de politici suplimentare din partea Uniunii Europene pentru ca să încerce să meargă în această direcție, să dea un impuls în direcția care e importantă pentru noi. În timpul uh, redactării acestui raport am încercat să contribuim la misiunea pe care a, a avut-o Comisia Europeană în Bosnia cu uh, doamna Federica Mogherini, înalt reprezentant al UE. Am adoptat, am uh, adoptat această revoluție în logica dintre relațiile dintre Bosnia și UE, care dorește să vină spre UE cerând însă Bosniei să nu creeze dificultăți și nici de asemenea să nu uh, înceapă prin a face reformele cele mai complicate, ci din contră, prin a face chestiuni simple. E important, uh, de exemplu, că am reușit să avem un document din partea liderilor politici de la, din Bosnia care a fost adoptat de către Parlament, care este un document de angajament pe o cale a reformelor. Aceasta a permis uh, și Consiliului să dea uh, un, un stimulent uh, acordului de asociere și de stabilizare, stabilizare și asociere între Uniunea Europeană și Bosnia. Acesta a fost așadar un impuls important. În acest document uh, pe care l-a adoptat și Consiliul, în același timp uh, se cere Bosniei să își adapteze relațiile comerciale în sensul în care sperăm noi că se va întâmpla acest lucru. Având în vedere toate acestea și fiind dat că aceste două linii au fost clarificate, să vedem acum care sunt uh, amendamentele principale pe care le-am discutat de fapt de mai multe ori cu toate grupele grupurile politice. Cred că am avut o activitate destul de deschisă în legătură de, de, cu amendamentele și cred că am fost foarte angajat cu toții. În primul rând avem amendamentele uh, care încearcă o valorizare mai bună a procesului de apropiere a Bosniei Herțegovinei de UE. Am făcut această referire în uh, raport prin amendamente suplimentare. A doilea punct este că avem uh, o indicație cu privire la folosirea actelor delegate în legătură cu anumite aspecte pentru că altfel uh, am avea poate un exces de discreționalitate, de arbitrare, din, uh, arbitraj din partea Comisiei în uh, evaluarea acestora și de aceea e nevoie de un control mai bun din partea Parlamentului. Al treilea punct este cel legat de un compromis pe care noi îl propunem în legătură cu un amendament pe care l-a înaintat, înaintat domnul Știr, în care se subliniază, pe de-o parte, necesitatea unui efort suplimentar din partea Bosniei, așa cum uh, am spus-o și eu, de fapt, de mai multe ori în țara mea, că sunt italian și știu că trebuie să faci temele întâi acasă. Însă, în același timp, se subliniază și uh, caracterul acestui compromis care trebuie să fie acceptabil, așadar trebuie să așa cum am spus-o de mai multe ori, să se ceară Bosniei să facă ceea ce făcea, de fapt, până acum în acordurile comerciale înainte să intre Croația în Uniunea Europeană. Nimic mai mult decât ceea ce făcea înainte. Așadar, o fotografie a situației anterioare. Apoi mai avem un uh, amendament uh, care uh, se leagă de drepturile omului, care a fost discutat foarte mult. Eu am hotărât uh, să-mi scot uh, ideea pe care vreau să o introduc uh, la negativ și să o transform într-o idee pozitivă, adică să spun că este esențial, aspect, este esențial aspectul de drepturile omului și că este nevoie și de o atenție mai puternică și din partea Comisiei AFET, așa cum s-a întâmplat. Eu am decis până la urmă să retrag această formulare pentru că s-a clarificat acest punct, aș spune, a fost bine să întoarcem într-o formulare pozitivă drepturile omului pentru ca toată evoluția problemelor actelor delegate să fie una uh, mai uh, simplă și în același timp să nu fie neclar în niciun caz uh, evaluarea acestor acte delegate și aspectul din raport care se leagă de actele delegate. Așadar, aceasta este propunerea pe care am făcut-o. Pentru mine colaborarea cu domnul Stir a fost de mare ajutor. Am hotărât să ne întoarcem așadar la textul comisiei și uh, avem și câteva amendamente din partea verzilor cu care am colaborat de asemenea cu mult uh, răbdare. Aceste amendamente însă indică altă cale. Nu acceptă dispozitivul de suspendare și pentru mine aceste amendamente nu sunt acceptabile, o spun uh, cu amărăciune, dar uh, deși sunt foarte bine argumentate și sunt, înțeleg îngrijorarea care este exprimată de către colegul nostru verde în aceste rapoarte, domnul Bușnar. Se va vota în uh, plenara de la sfârșitul lui aprilie acest raport și apoi cred că putem să dăm deja mandatul pentru un trilog pentru ca să deschidem calea către o colaborare cu Consiliul și Comisia, care sper să fie o colaborare fructuoasă, așa cum a fost și activitatea din Comisia noastră. Mulțumesc! Domnul Stir, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru munca foarte susținută în pregătirea acestui raport. Am discutat uh, despre raport înainte, o să încerc să nu mă repet. Aș vrea să mulțumesc și colegilor mei de la grupul PPE, nu numai de la INTA, ci și colegilor de la Comisia AFE, care au pregătit uh, avizul pentru flexibilitatea de care au dat dovadă și în încercarea de a găsi o soluție bună și compromisuri uh, bune și o majoritate amplă pe această propunere de regulament, care cred eu este una foarte echilibrată și care ține cont de toate evoluțiile din Europa de Sud-Est, de ATM-uri, măsurile comerciale autonome și de contextul în care s-au făcut aceste propuneri și de aceea cred că toate aceste propuneri susțin procesul de reformă în aceste țări. Când e vorba de situația Bosniei-Herzegovinei în general, așa cum a indicat raportorul, noi cerem Bosniei-Herzegovinei să respecte regulile pentru că uh, este foarte important să o facă și în legătură cu ceea ce a spus în altul reprezentant. Nu dorim să scădem standardele, dar există un semnal foarte clar de susținere pe care l-a trimis UE către această țară ca să știe că nu este singură, ci va fi susținută de către Uniunea Europeană în acest proces. Pe total, deci, e vorba de un raport echilibrat și bun care se va bucura cu siguranță de o majoritate în această comisie și sper eu și în plenară. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportorii din umbră de la ECR nu sunt aici. Ce se întâmplă cu GUE? Nu e nimeni aici, văd. Janic uh, îl înlocuiește pe colegul care trebuie să ia cuvântul acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportorului pentru că a explicat poziția verzilor noi nu susținem propunerea Comisiei, considerăm că este dezechilibrată. Europa a avut și are în continuare în această regiune o abordare care nu este neapărat echilibrată în mai multe țări. Raportorul, de exemplu, compara cu Italia. Nu suntem în aceeași situație. De exemplu, istoria recentă italiană nu este recenta istoria Bosniei. Uh, deci cred că există un risc de destabilizare evident în legătură cu economia din Bosnia și de aceea nu susținem această propunere. Mulțumesc. Merci. Mulțumesc, domnul Borelli. Nu este aici. Atunci vreau să dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața! Nu cred că trebuie să vorbim prea mult, pentru că toate argumentele au fost deja auscultate în sesiunile din uh, februarie, de exemplu, și înainte. Vreau să mulțumesc foarte mult raportului pentru calitatea deosebită a acestui raport și, ca și raportorul, noi considerăm că preferințele acordate Balcanilor de vest sunt un uh, impuls foarte bun pentru a putea Uh, garanta reforme în Balcanii de Vest, în același timp suspendarea lor posibilă este foarte importantă în acest sens. Avem o problemă de natură instituțională cu amendamentul de a actelor de implementare cu actele delegate. Cred că trebuie să fim consecvenți cu preferințele autonome pe care le-am uh, acordat Ecuadorului, Moldovei și Ucrainei și cred că trebuie să avem o, găsim o soluție foarte bună, rapidă la acest dosar, poate cu măsuri autonome într-adevăr, dar înțelegem că Bosnia este un caz special care însă ne motivează să relansăm aceste negocieri iar trebuie de asemenea ca și Croația să fie tratată ca un stat membru normal al Uniunii Europene în ceea ce privește relațiile comerciale. Suntem de acord. Mulțumesc. Raportorul acum. Vreau să-i spun colegului Verde că știu care este ideea de să-ți faci temele acasă, așa cum este cazul și pentru Italia. Eu știu cel mai bine că, la fel, există o paralelă între situația din Bosnia și cea din Italia în ceea ce privește ideea de a-ți face întâi temele de acasă. Bine, atunci încheiem acest punct de pe ordinea de zi. O să votăm la ora 10 și vă propun să facem o pauză acum până la ora 10, o pauză de cafea. La ora 10 începe votul.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 Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, am ajuns la punctul 10 de după ordinea de zi. Vă rog să vă folosiți cartelele de vot pentru a putea vota electronic uh, votul final. Am ajuns, după cum am spus, la punctul 10 de pe ordinea de zi, asistența macrofinanciară. Avem un coleg care nu are cartela de vot la sine, vom ține cont de votul dumneavoastră și avem o uh, intervenție privind regulamentul de procedură. Domnule Campbell, vă rog. Da, domnule președinte, uh, foarte pe scurt. Ieri am avut această audiere și mie Mie, mie mi s-a părut că remarcile moderatoare privind arhitecții americană au fost deplasate, spunând că ea nu și-ar fi dorit să angajeze un uh, arhitect american. Um, nu știu dacă EU uh, Trade Insights, această organizație, a fost unul din sponsorii audierii de ieri sau nu. pentru a clarifica lucrurile, nu a, nu a declarat așa ceva, ci pur și simplu a întrebat acest lucru ar însemna că nu ar trebui să angajez un arhitect uh, american pentru a-mi construi casa. A fost pur și simplu o întrebare uh, formulată puțin provocator. Uh, însă sunt sigură că putem verifica procesul verbal, transcrierea celor spuse ieri domnul președinte. Am invitat-o în calitate de moderator și nu cred că sunt în uh, poziția de a-i critica părerile. Sarcina dumneavoastră a fost de a adresa întrebări. Dacă nu ne uh, mulțumește în munca dumneavoastră, cred că data viitoare putem alege un alt moderator. Însă, din punctul meu de vedere, cred că lucrurile s-au desfășurat foarte bine. Punctul 10 acum. Acordarea de asistență macrofinanciară Ucrainei. Avem 43 de amendamente pe care trebuie să le votăm și Votăm amendamentul 1 și amendamentul 2, identice. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt respinsă. Amendamentul 20. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 21, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 22, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 23, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, respins. Amendamentul 27. Cine este pentru? În ce scuză? Spune domnul președinte, 20, 27 este caduc uh, și 28. De asemenea, 29 și 30. Continuăm cu amendamentul 31. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 34. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 35. Cine stă pentru? Cine stă împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 36. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotriva? tineri, respins. 40. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri, respins. 41. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri, respins. Amendamentul 42. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 43, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. fost făcută o propunere ca următoarele amendamente să fie votate în bloc. E toată lumea de acord? Helmut. Cu excepția amendamentului 11 și 19. Deci, cu excepția amendamentelor 11 și 19. Uh, toată lumea este de acord cu această propunere. Atunci Votăm primul bloc de la amendamentul 4 până la amendamentul 10. Cine este pentru? În bloc. Amendamentele 4 până la 10. Împotriva. Abțineri. Respinsă. Votăm acum amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respinsă. Continuăm acum cu un nou bloc de la amendamentul 12 până la amendamentul 18. Cine stă pentru acest bloc? Împotriva? Abțineri? Respins. Votăm acum amendamentul 19. Cine stă pentru? Împotrivă? abținări, respins. Ne mai rămâne amendamentul 3. Cine? Mm, ce scuză? Vot electronic acum. A propunerii uh, comisiei s-a deschis votul. A votat toată lumea, votul este închis. 28 de voturi pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. Și acum votăm rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 30 pentru și 7 împotriva. Vă mulțumesc. Da. Da, am ținut cont de votul noastră, 30 de voturi pentru. Ajungem acum la punctul 11. Măsurile de stabilizare și asociere pentru Bosnia și Herțegovina. Aici avem șapte amendamente pe lângă cele patru din avizul de la AFET. Votăm în primul rând amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 din uh, avizul FET, Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6 al raportorului. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 al raportorului. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8 al raportorului. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 14 este caduc. Continuăm cu amendamentul uh, 1 din uh, partea Comisiei AFET, uh, vot, un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? se respinge. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 9, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 din partea Comisiei AFET, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul de compromis 1. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și amendamentul 3 din partea Comisiei a fost uh, caduc. Votăm acum propunerea comisiei astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi pentru. Da, am spus deja. 32 de voturi pentru. Și acum votăm uh, rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 plus 1, 31 de voturi pentru, 6 voturi împotriva. raportorul propune ca după aceste amendamente să, să, să, sunt votate în plenară, să amânăm votul final și să inițiem un trialog cu obiectivul de a ajunge la un acord după prima lectură. Trebuie să votăm acum și această propunere Cine este uh, de acord cu această procedură și cu mandatul de negociere, vot electronic, să deschizi votul. S-a închis votul. 32 plus 1, deci 33 de voturi pentru și 2 voturi împotriva. ora dedicată votării, care nu prea a fost o oră, s-a încheiat. Vă mulțumesc. Și ajungem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Și anume, doamnelor și domnilor, vă rog, dacă doriți să părăsiți sala, să o faceți în liniște. Deci, este vorba de strategia pentru protecția și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe. Un raport un raport uh, privind uh, propunerea de strategie prezentată de Comisia Europeană și dau cuvântul raportoarei, uh, doamnei Mosca. Um, mulțumesc. Așa cum am spus la prima discuție pe care am avut-o, noi, comisia noastră, am decis să uh, luăm o inițiativă legislativă pentru a încerca să recuperăm și în același timp să comentăm toate activitățile care au fost prezentate de comisie în iulie 2014 și documentele comisiei care discută de strategia pentru protecția și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe, cu toate schimbările care au uh, apărut în ultimii ani, mai ales în lumea digitală. Aceasta aduce cu sine, bineînțeles, anumite provocări care aduc, uh, fac necesare și anumite uh, instrumente care au fost uh, identificate până acum și care nu au fost însă folosite. După acest schimb de opinii, am prezentat un proiect de raport pe care voi încerca să îl expun eu în fața dumneavoastră astăzi și voi încerca de asemenea să comentez această strategie pentru a încerca să vă spun care sunt punctele forte și care sunt punctele slabe. După cum spuneam, voi intra, uh, pleca de la anumite considerente generale pentru ca să vă explic cum s-a construit de fapt acest raport. În ceea ce privește considerentele generale, pot să vă spun că noi am fost de acord cu faptul că s-a prezentat strategia Comisiei și am uh, fost pozitivi față de faptul că nu trebuie să se piardă toată activitatea și toate eforturile care s-au făcut anii trecuți, de asemenea cu dezbaterea pe acta, și am uh, fost de acord cu faptul că această temă să fie din nou analizată pentru a corecta erorile care duseseră atunci la respingerea acelei propuneri, acelei inițiative. În ceea ce privește așadar noua strategie pe care o avem acum, există anumite elemente pozitive. E vorba de o strategie mai echilibrată, pentru că se subliniază, pe de-o parte, necesitatea unei atenții deosebite față de relațiile cu țările terțe, deci față de externe, să fie totul coerent cu ceea ce se face în domeniul politicilor interne în Uniunea Europeană și, în același timp, deși au fost evocate măsuri concrete care trebuie puse în aplicare, nu este încă foarte clar în ce măsură aceste măsuri vor putea fi puse în aplicare. Cu siguranță vom vedea că Există un prim pas în necesitatea de a avea helpdesk-uri, ghișeuri unice sau consultanță din partea experților pentru țările terțe, pentru ca să existe o îmbunătățire a normelor existente și ale sancțiunilor în momentul în care nu se respectă drepturile de proprietate intelectuală, dar am stabilit și anumite limite. În general, elementele pozitive ale strategiei Comisiei sunt următoarele. Pe de o parte, avem identificarea uh, necesității, uh, necesității unei uh, urmăriri morale în momentul în care nu există o ratificare din partea statelor uh, a, și o respectare a acestor drepturi și o supraveghere a punerii în aplicare a drepturilor necesare, dar și o coeziune mai bună între statele membre și întreprinderi, pentru ca să existe o, mai, o responsabilitate comună în protecția acestor drepturi. Elementele slabe pe care le-am mai identificat în strategia actuală se referă mai ales, și aici vreau să pun degetul pe rana cea mai importantă, este lipsa de diferențiere între bunurile digitale și bunurile fizice concrete. Se citează faptul că nu se sunt puse pe uh, locul întâi uh, aceste diferențe și că acestea împiedică o strategie cu adevărat eficientă. Apoi o altă slăbiciune se referă la măsurile care trebuie adoptate în fața statelor care sunt mai puțin atente cu protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Raportul nostru, așa cum spuneam uh, înainte, conține toate aceste observații și adaugă și câteva elemente pe care noi considerăm că trebuie să, uh, care sunt importante. În general, însă, Obiectivul final uh, al acestui uh, raport ar trebui să fie garantarea unui echilibru între cei care sunt titularii drepturilor de proprietate intelectuală și utilizatorii finali. Aceasta este și filozofia pe baza care am încercat să construim întregul raport. În uh, fără de acesta, am încercat să subliniem și necesitatea de a crea o legătură foarte clară între drepturile de proprietate intelectuală și celelalte politici ținând cont de faptul că contrafacerea și frauda se referă nu numai la bunuri de uz curent, cum ar fi jucării, doctorii și uh, medicamente, ci și alte bunuri care sunt absolut periculoase pentru viața cetățenilor. Știind însă că și în contrafacere este implicată și criminalitatea organizată, Trebuie să ținem cont că a fost adoptată o, trebuie să fie adoptată o strategie care să fie legată de asemenea și de politicile de luptă împotriva crimei organizate, din care există foarte multe venituri ilegale. Am identificat de asemenea și anumite elemente specifice, după cum spuneam, bineînțeles, nevoia de a separa mai bine lupta împotriva contrafacerii pentru bunurile fizice și bunurile digitale, pe de altă parte, necesitatea de a îmbunătăți cât se poate de mult uh, conștient conștiința publică printr-o dezbatere ca să existe o conștientizare puternică din partea tuturor cetățenilor pe aceste teme. Am identificat de asemenea și necesitatea de a încheia acorduri diferite, pentru că știm foarte bine cum uh, se poate lupta împotriva contrafacerii și deci cum se poate proteja eficient proprietatea intelectuală și că aceasta necesită o implicare mult mai puternică a multor actori diferiți, dintre care, de exemplu, și necesitatea de a colabora între Comisia Europeană și ICAN și uh, nevoia de a implica și uh, terții, nu numai întreprinderile, așa cum se întâmplă astăzi cu anumite memorandumuri care au fost deja semnate, ci și pentru a identifica alți actori uh, importanți, bănci, circuitul de plată electronică, pentru că toate acestea sunt mecanisme care pot să sancționeze foarte repede astfel de încălcări. Cred și că este necesar să existe o convergență mai puternică în identificarea standardelor mai puternice, mai mai, uh, care să aducă mai multe efecte, bineînțeles, în negocierile cu țările terțe și credem că este important să atragem atenția că de fiecare dată când Comisia negociază raporturi, acorduri comerciale foarte ample, capitolul de um, drepturi intelectuale să fie unul pe care, într-adevăr, să se insiste și să nu fie considerat ca o anexă. Trebuie să fie incluse aceste aspecte în cadrul tratatelor comerciale, pe lângă uh, aspectele legate de indicațiile geografice, de exemplu. Și o ultimă remarcă din partea mea, am reținut că Observatorul European pentru încălcarea dreptului de proprietate intelectuală trebuie să aibă posibilitatea și resursele necesare pentru a garanta uh, un control și o funcționare bună a acestuia în independența de management. Aș vrea să mă opresc aici și sunt bineînțeles deschisă pentru orice comentarii pe care ați putea să le faceți care ar îmbunătăți raportul acesta. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum este rândul raportorilor din umbră. În primul rând are cuvântul domnul Fizas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. În primul rând, aș dori să o felicit pe raportarea pentru o muncă excelentă. Ieri am avut o primă întâlnire a raportorilor din uh, umbră, foarte rodnică din punctul meu de vedere, ocazie cu care am uh, exprimat uh, îndoieli legate de două puncte. Repet, acest lucru este un raport foarte bun în în un, din anumite puncte de vedere este chiar mai complet decât propunerea făcută de Comisia Europeană, deci nu cred că vom avea probleme cu acest raport. Uh, principial, grupul nostru politic poate fi de acord cu acest raport, însă aș dori să spun câteva cuvinte despre două puncte pe care le-am amintit și ieri și mi se pare important să le discutăm și aici în, uh, în uh, comisie. La punctul 12 se cere ca acordul TRIPS să fie mai flexibil. Eu am anumite um, rezerve din acest punct de vedere pentru că o punere în, în aplicare într-o manieră mai flexibilă ar putea aduce cu sine o diluare a uh, acestui acord. Nu cred că acesta trebuie să fie obiectivul nostru și vom depune amendamente în acest sens, tocmai pentru a clarifica care sunt obiectivele pe care le avem. Apoi, la punctul 20 se spune că strategia ar trebui să includă introducerea unei obligații a băncilor de a sancționa în mod automat fraude produse pe internet. La o primă la o primă vedere, nu putem fi de acord cu o asemenea dispoziție pentru că nu este realist să cerem băncilor uh, impunerea în mod automat a unor asemenea sancțiuni. Mai am câteva îndoieli legate de punctul 22. Uh, Trebuie să ținem cont de următoarea situație. Toate statele membre ale Uniunii Europene au, uh, au uh, semnat acordul amintit acolo, sau nu și dacă nu au semnat acordul respectiv în calitate de state membre, nu putem să cerem uh, semnarea și ratificarea acordului respectiv din partea, din partea unor uh, țări terțe. Deci dacă noi nu suntem semnatari, semnatari, nu putem să cerem acest lucru din partea unor țări terțe. Nu ar trebui să uităm că statele respective se află la un alt nivel de dezvoltare față de uh, Uniunea Europeană și nu ar trebui să pierdem din vedere proporționalitatea cererilor pe care le facem față de statele respective. Vom depune uh, amendamente prin care vom cere statelor membre să semneze acordurile respective. Vom încuraja statele terțe să semneze acordurile respective Însă toate aceste remarci uh, nu știrbesc cu nimic uh, munca excelentă a raportoarei și, uh, repet, nu cred că vom avea o problemă cu adoptarea acestui raport. Mulțumesc. Are cuvântul Emma McLaughlin acum. Thank the rapporteur for her work. Mulțumesc, doamne raportor, pentru efortul ei și îl susținem în bună proporție cum raportarea explică în expunerea de motive și am evocat și eu acest lucru ieri în schimbul nostru de opinii. Practic, în ciuda schimbărilor în tehnologie și societate, uh, care au o influență majoră asupra uh, tot ce ține de proprietatea intelectuală, atât comunicarea comisiei cât și raportul arată că e nevoie de un echilibru adecvat între utilizatori și deținătorii de astfel de drepturi. Trebuie să facem tot ce ne stă în măsură ca acest echilibru să fie realizat. Urmând controversa ACTA, trebuie să vedem cum putem obține aceste lucruri și mi-am exprimat deja preocupările uh, vizând raportul pe marginea ACTA și aș fi curioasă să ne spună doamna raportor ce am putea face la nivel evaluării ACTA Cred că ar trebui să scăpăm de această fantomă și aș susține căile de sensibilizare în rândul publicului ale efectelor pe care îl aduc lipsa intrării în vigoare astfel, uh, unor astfel drepturi de proprietate intelectuală asupra tuturor părților interesate. Uh, nu trebuie să urmărim doar consecințele economice și sociale pentru um, întreprinderi și consumatori, ci creatorii înșiși trebuie protejați. Dacă nu primesc premii pentru munca lor, atunci ei uh, își vor întrerupe această activitate creatoare și nu vom mai putea beneficia de bogăția produselor și diversitatea lor. Iată un alt lucru pe care îl consider important. Sunt uh, cu totul de acord uh, cu doamna raportor, trebuie să știm din partea Comisiei care sunt resursele necesare pentru a ne atinge obiectivele atunci când e vorba de uh, aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală. Ce ar, de ce ar fi nevoie? Care resursă umană? Și care ar fi propunerile Comisiei pentru viitor, așa încât să putem aborda această problemă? Și această nevoie a statelor membre și a Uniunii de a avea un efort coordonat, eu cred că Trebuie să analizăm și supravegherea piețelor, tocmai pentru a ne pune împreună resursele în mod eficace și a evita uh, duplicările. În special atunci când e vorba de crimă organizată dialogul cu țările prioritare și blocurile regionale uh, e un lucru de importanță și pentru viitor și e crucial ca și Comisia să consolideze relațiile cu astfel de țări și să vadă cum se pot crea standarde înalte de protecție. Cu astfel de țări va fi foarte important și sunt lucruri care merită în continuare dezvoltate. Aș susține Comisia în a accelera eforturile, în special vis-a-vis de state în curs de dezvoltare, pentru a-și ameliora sistemele de eh, drept de proprietate intelectuală prin asistență legală, prin formare. Aș menționa exportul de, de pe dinspre Marea Britanie către state terțe, statele membre trebuie să ratifice acorduri internaționale, pentru că nu ne putem aștepta ca partenerii noștri să ne ia în serios atâta timp cât noi nu am adoptat, mă rog, unii din membrii Uniunii Europene nu au adoptat respectivele convenții internaționale și Comisia trebuie să uh, lucreze îndeaproape cu statele membre ca acest lucru să se realizeze. Mă preocupă alineatul 22 și domnul Fisas uh, l-a citat, acolo unde se spune că e nevoie de mai multe convenții în plus de cele 27 deja existente. Cred că sistemul CSP Plus noi respectă convențiile internaționale privind drepturile omului și uh, Atât că dacă Uniunea Europeană urmează propunerea apărare, GSP Plus devine un instrument inadecvat. Poate că ar trebui să includem o referire cu un limbaj mai puternic, poate altundeva în uh, acest raport, acolo unde vorbim de drepturile de proprietate intelectuală în țări în curs de dezvoltare. Poate putem obține un acord asupra felului în care putem aborda această problemă. În fine, Alineatul 36, care solicită comisiei să ia măsuri suplimentare în ce privește protecția indicațiilor geografice pentru produse non-agricole. Nu există încă o soluție aici și așteptăm discuțiile din Parlament. Urmarea cărții verse a comisiei. Ca atare, nu cred că trebuie să prejudecăm uh, rezultatul acestor reflexii și aș încuraja comisia ca înainte să ia măsuri suplimentare, să ofere elemente suplimentare și aștept cu interes uh, dezbaterea noastră din săptămânile care vin și sper să putem obține un acord asupra măsurilor care se impun pentru protejarea drepturilor de, uh, drepturilor de proprietate intelectuală și aștept cu interes raportul final. Mulțumesc! Mulțumesc, Helmut! Uh, thank you, Chair. I... Vă mulțumesc, doamna președintă. Trebuie Uh, înlocuiesc raportorul nostru din umbra, Marină, uh, care, care trebuie să fie prezent în uh, țările de jos pentru alegeri locale. Dumnezeu dorește să mulțumește raportoarei. And for the report she has developed. Uh, she wants to... Ea dorește să sublinieze că există unele poziții în raport din partea doamnei Mosca, cu care suntem de acord în calitate de grup, dar sunt și câteva puncte pe care am dorit să le adăugăm raportului. Deosebia ne reamintește că trebuie să învățăm lecțiile acordului ACTA și că publicul uh, ne-a arătat clar să ne ținem departe de un sistem tip Big Brother. Doamna raportor insistă asupra unei dezbateri publice mai vaste și dorește ca uh, informațiile necesare să fie făcute publice. Totuși nu credem că e de bună ca piața să uh, se ocupe de sănătatea uh, cetățenilor. Deci, nu ne convine uh, punctul 27 referitor la autoregularea pieței în ce privește vânzarea de medicamente către state terțe. Aici informații trebuie să fie foarte limpezi. În sistemul nostru curent, un uh, nou antibiotic nu poate fi găsit și companiile farmaceutice caută profitul țintind uh, anumite boli. Uh, Punctul 31, de asemenea, discutabil. Pacienții sunt uh, îngrijiți uh, prin uh, oficiul de brevetă de la München, dar faptul că în acordul de liber schimb, punctul 39, trebuie și incluse și drepturile de proprietate intelectuală, suntem poate mai sceptici decât alții în ce privește aceste acorduri de liber schimb și nu înțelegem de ce dreptul de proprietate intelectuală trebuie să fie un filtru atât de important. Comisia Europeană trebuie să joace un rol în soluționarea litigilor, punctul 43. Ar trebui să fie o responsabilitate națională. În fine, colega mea sublinează că nu vede de ce dreptul de proprietate intelectuală trebuie să fie state la stânga, la dreapta sau la centru, ci toată lumea trebuie să fie formată în mod egal. Ea sublinează beneficiile noilor invenții care trebuie să se adreseze atât societății cât și indivizului. În cazul medicamentelor, prioritatea trebuie să se adreseze societăților și nu uh, piața trebuie să obțină premii. Condițiile de dezvoltare a noilor produse taxe trebuie să aducă beneficii uh, școlilor, universităților, dezvoltării infrastructurilor electronice, echipării, iar beneficiile trebuie împărtășite cu societatea. Ea dorește să sublinieze că noi credem mai mult în cooperare și o abordare unificată de tip federal. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Janica are cuvântul. Merci au raporteur. Îi mulțumesc, doamne raportor, pentru efortul dumneai. E un subiect complex. De ani de zile încercăm să găsim calea de mijloc. În același timp, protejarea creației, inovației, dar și dinamica societății. Și dorim să evităm ca această protecție să se transforme în monopol sau un fel de rentă pentru anumiți actori de pe piață. Ce e interesant în raport e tocmai această distinție între bunurile fizice și tot ce ține de sfera digitală. Sunt sectoare care evoluează în mod constant și uh, și actorii de pe aceste piețe nu știu prea bine care este uh, calea de mijloc între deschidere uh, și remunerare justă. În raport apare și o altă temă, anume responsabilitatea furnizorilor de servicii internet, care a fost o miză importantă a discuției în jurul ACTA și în parte a adus eșecul acta. M-aș adresa raportare cu o întrebare. La articolul 19, când dumneavoastră subliniază că, desigur, responsabilitatea furnizorilor a fost subestimată și că e nevoie de strategii mai sofisticate, uh, vreau să înțeleg uh, ce vrea mai exact să spună aici vis-a-vis -vis de subiecte cum ar fi această responsabilitate a furnizorilor, dar și ideea neutralității internetului. Vă mulțumesc! Merci. EFTD, I have no shadow, no. De la FDD nu avem raportor din umbră. Atunci nu mai sunt alte intervenții și dau cuvântul comisiei. Domnul Pedro Velasco, numele comisiei. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi am dorit să mulțumim doamnei raportor pentru deschiderea de care a dat dovadă și modalitatea de lucru extrem de transparentă în pregătirea raportului. Dumnezeu a fost uh, disponibilă și deschisă față de noi, de unde și o evaluare foarte detaliată care s-a putut face și o muncă foarte bună. Luăm notă de numeroasele elemente ale acestui proiect de raport eh, care se adresează strategiei de urmat. Urmează evaluări pozitive din partea uh, CESE și aș sublinea promovarea unei abordări echilibrate între uh, interesele divergente unor uh, opuse. E o preocupare zilnică, atât pe, și pentru Comisie, dar îmi imaginez că și pentru Parlamentul European. Importanța ameliorării coerenței între uh, protecția până în aplicare drepturilor de proprietate intelectuală și alte politici europene. Susținerea pentru identificarea țărilor prioritare, acordul asupra unei nevoi sporite de sensibilizare a consumatorilor, de unde și rolul important al observatorului, care are capacitățile și resursele de a face diverse uh, anchete, studii și să lanseze campanii de informare și sensibilizare în statele membre. Ele sunt foarte prezente în cadrul observatorului. Susținerea continuă pentru promovarea uh, DIP și asistență tehnică uh, pentru statele terțe. Uh, DigiTrade se ocupă de acest lucru, deci trebuie să ne coordonăm cu cei de la Digi uh, Development și firește asta cu susținerea Parlamentului European. Recunoașterea complexității accesului la medicamente, care uh, depășește cu mult uh, dreptul de proprietate intelectuală. Dezbaterea uh, tinde să se focalizeze pe aceste aspecte, dar accesul la medicamente e o temă mult mai complexă decât atât. Importanța unei legislații UE armonizată și coerentă pentru a ne promova standardele în exterior. Nu putem cere altora să facă ceea ce noi înșine nu facem și Poate că astăzi nu a fost menționat următorul lucru. Importanța promovării acestei teme în cadre multilaterale, cum ar fi OMC și Organizația Internațională a Drepturilor de Proprietate Intelectuală includerea unui capitol privind dreptul de proprietate intelectuală în acordurile noastre de liber schimb. Mă gândesc la recentele acorduri Corea, America de Sud, Canada în toate acestea a fost o temă importantă și am investit mult uh, efort în acest exercițiu, susținerea dialogului pe tema dreptului de proprietate intelectuală. Poate că e o formă de diplomație soft, dar e un exercițiu pe care îl facem împreună cu uh, părți interesate la nivel european, încercând să abordăm aceste teme și în certețe, printr-un dialog constructiv cu guvernele acestor state terțe. Mă gândesc la țări prioritare. Apoi, cooperarea cu blocurile regionale. Am notat cu interes câteva propuneri care merg oarecum mai departe decât ceea ce noi definisem în strategie. Câteva exemple. Legătura între criminalitatea organizată și încălcarea uh, drepturilor la proprietatea intelectuală, Comisia are un rol limitat în acest domeniu. Nevoia unui rol mai activ am notat relația între GSP Plus și dreptul la proprietate intelectuală. E o temă pe care am analizat-o în pregătirea strategiei noastre și, e adevărat, e o temă complexă, dar dacă Parlamentul va propune uh, să lucrăm mai în detaliu pe această temă, o vom face, deși credem că am avansat destul de mult pe această temă. Apoi, în ce privește soluționarea litigiilor la OMC, preluăm acest punct. Nu e un lucru ușor, pentru că soluționarea litigiilor, cel puțin în sistemul OMC, se referă la felul în care state terțe își transpun obligațiile în legi. Iar acest lucru se face de obște în mod corect, însă Apoi, în uh, etapa de uh, implementare a legilor, intervin problemele. În ce privește resursele, acum uh, lucrăm la o listă a măsurilor de implementare. Săptămâna viitoare, de exemplu, voi prezida o întâlnire despre dreptul de proprietate intelectuală în Turcia. Vom emite o listă a țărilor prioritare în cursul acestui an. Tot mai mult lucrăm cu statele membre pentru a coordona eforturile, lucrăm cu părțile interesate și deja după publicarea strategiei am avut o primă întâlnire, un prim eveniment cu ei în ce privește accesul la medicamente și am avut o dezbatere foarte bună cu mai multe ONG-uri. În fine, există și propuneri în aceste recomandări care nu sunt neapărat legate de comerț. Bună oră! Tot ce ține de intermediari, de memorandumurile de înțelegere, uh, Um, site-uri internet uneori care vând produse contrafăcute. Am avut un plan de acțiune lansat de DigiMart la vremea vreme și comisarul Barnier. Acum am transmis DigiGrowth uh, propunerile făcute anterior. Alții ar avea nevoie de legislație, dar <clears throat> o strategie pentru state terțe nu vizează așa ceva, cum ar fi sancțiuni bancare toate aceste lucruri le transferăm colegilor competenți. Alte observații țineau de prețul produselor farmaceutice sau evitarea creierilor monopoluri farmaceutice. Aceste teme au mai mult de a face cu concurența decât cu politica de comerț și drepturile de proprietate intelectuală. Am notat dorința Parlamentului de a afla care sunt nevoile noastre în termen de resurse. În mod evident e o problemă. Implementarea tuturor acestor măsuri e foarte împovărătoare și pot să vă asigur că dacă am putea avea niște atașați pentru proprietatea intelectuală în locuri uh, cum ar fi Asia Centrală, uh, Estul Europei, America Latină sau în Asia în general ar fi de mare folos. Deocamdată încercăm să avem soluții alternative, încercăm să obținem un post pe proprietatea intelectuală în China, căutăm soluții împreună cu agențiile, cu observatorul, însă e clar că întâmpinăm dificultăți în ce privește resursele umane. Suntem deschiși în continuare dezbaterii și uh, apreciem ameliorările pe care ni le propuneți. O strategie e un exercițiu continuu. Strategia va trebui implementată în următorii 5 ani, deci la orice moment ideile noi și bune sunt mai mult decât binevenite. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum raportarea. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile și voi încerca să fac uh, câteva comentarii în reacție la observațiile care s-au făcut de către colegi. Vreau să anunț încă de la început că eu am pregătit deja singură câteva amendamente pe baza observațiilor pe care le-am ascultat în această săptămână sau care mi-au fost trimise pe mail și care se referă mai ales la anumite puncte care au fost deja menționate și care era clar că trebuie să fie îmbunătățite și clarificate. Să începem de la aceste considerații specifice, în primul rând în legătură cu punctul 12 pe care îl menționa colegul de la PP, în legătură cu aplicarea mai flexibilă a TRIPS, mai ales în legătură cu acest subiect, deja pregătisem un amendament pentru că nu era foarte clar uh, din formularea pe care o aveam aici care este intenția. Pentru mine ce vreau să spun era să găsim modalitățile pentru ca să utilizăm cele mai eficiente instrumente în funcție de țara în care trebuie să intervenim. Deci, sigur că am putea găsi o formulare mai bună pentru ca să le exprimăm acest uh, punct. În ceea ce privește punctul pe care l-au menționat mai mulți colegi uh, despre intervenția băncilor, așa cum spuneam la început în introducere, propunerea mea este să încercăm să identificăm alți actori care ar putea să-și împartă responsabilitatea și să intervină acolo unde există încălcări ale dreptului. Deci să încercăm să identificăm pe alții, să încercăm să împărțim acest mecanism în care să încercăm să le eradicăm, uh, pentru că unii se îmbogățesc de pe urma vânzării produselor contrafăcute și trebuie mai mulți actori care să încerce să-i combată. Deci să găsim modalități chiar inovatoare care să poată să implice și mai multe, mulți actori și să fim cât se poate de rapizi în aceste acțiuni pentru a interveni acolo unde se constată încălcări. În ceea ce privește punctul despre GSP Plus sau SGP Plus în română, nu aș vrea să agravăm mai mult uh, relațiile cu țările terțe cu care avem uh, acorduri deja, să încercăm să încărcăm cu alte cerințe suplimentare care ar putea fi considerate mai degrabă o sarcină administrativă sau de alt gen suplimentară. Noi pe piața internă noi încercăm să punem stabile la aceste încercări și deci același lucru e valabil și acolo. Cred că ar trebui să facem o analiză pe care a făcut-o și Comisia până acum, pentru că cred că, fiind dat că contrafacerea produselor în, și nerespectarea dreptului de proprietate intelectuală are legătură cu aspecte de sănătate și siguranța cetățenilor, este clar datoria noastră să acționăm în momentul în care ne ocupăm de protecția mediului, de protecția drepturilor, de protecția uh, locurilor de muncă. Trebuie să identificăm acele contrafaceri care au un impact foarte puternic asupra vieții cetățenilor, chiar și din țările terțe. Eu zic de aceea că explorarea unei posibilități uh, a relațiilor, în relațiile noastre cu țările terțe ar putea fi o posibilitate bună. În legătură cu indicațiile geografice, nu numai aceasta este cea mai importantă idee, ci și cea în legătură cu dreptul de autor, cu copyright-ul. La Parlament discutăm în momentul de față foarte intens despre modificarea legilor interne, însă eu cred că n-ar trebui să creăm daune discuției pe care o purtăm noi acum la nivel interior, ci trebuie să existe însă o armonie între ceea ce discutăm în interior și în exterior. Trebuie să avem grijă pentru ca aceste două discursuri să nu se contrazică, să nu fie discursuri în paralel, ci să fie legate întotdeauna și eu rețin așadar din partea noastră că acest punct trebuie să fie subliniat. În legătură cu produsele medicinale, eu sunt de acord că acestea au un impact uh, asupra cetățenilor nu trebuie reglementate doar de către piață, pentru că, bineînțeles, sunt esențiale pentru sănătatea cetățenilor. Vreau să subliniez în raportul meu că acolo unde s-au identificat uh, domenii în care s-ar putea avea prețuri diferite la doctorii, la medicamente, acest lucru trebuie să fie foarte atent uh, gestionat și protejat, pentru că altfel se creează distorsiunea concurenței, abuzuri care um, după aceea sunt folosite uh, aceste abuzuri ca și canale de vânzare, de distribuție a medicamentelor în țări în care, de exemplu, se vând acelea cu un preț redus, uh, de fapt contrafăcute în anumite țări. Și deci acolo trebuie neapărat să intervenim, pentru că acolo este vorba de o chestiune obiectivă, este vorba de o dificultate clară în țările respective de sărăcie și care ar avea, bineînțeles, o vulnerabilitate deosebită, mai ales la medicamente. Eu nu vreau să fac o judecată economică pe un domeniu care trebuie, bineînțeles, tratată cu criterii diferite, dar ceea ce vreau să spun este că trebuie să fim vigilenți pentru ca să evităm să nu se creeze reflexe de comportament care, de fapt, abuzează de aceste posibilități. Ultimele puncte în legătură cu observatorul de care am vorbit, eu nu cred că trebuie să avem un nou observator european al încălcării drepturilor de proprietate. Cred că avem deja unul și care funcționează bine cu resursele cele mai bune disponibile eu zic de aceea că este nevoie să avem o coordonare continuă din partea Comisiei cu acest organism, să nu existe acțiuni care merg independent și care sunt, de exemplu, în bilateral cu statele membre, între Comisie și statele membre. Eu cred că întotdeauna acest actor trebuie să fie Comisia, dar trebuie să implice pe toată lumea și în ceea ce privește acțiunile, în ceea ce privește vămile, dar și liniile directoare de sancțiuni și în legătură cu susținerea acordată în țările terțe. În uh, raportul meu inițial nu citasem și nu menționasem un anumit punct, dar uh, am menționat de mai multe ori necesitatea de a păstra forurile bilaterale, dar și forurile multilaterale, dar în paralel și în uh, convergență. Vorbeam de, necesar, de nevoia unei uh, protecții a proprietății intelectuale și în acordurile bilaterale, având în vedere faptul că și Comisia se angajează foarte mult în acorduri bilaterale în momentul de față, ceea ce nu înseamnă că trebuie să excludem uh, din contră aceasta din acordurile multilaterale, care sunt în continuare o prioritate. Și în final, în ceea ce privește operatorii de internet, care este o chestiune delicată, cât se poate de delicată, care fusese respinsă la acta, de fapt acesta a fost punctul care a dus la respingerea acta, eu cred că aici e necesar, pe de o parte, cum am mai spus-o deja, să avem o abordare mai echilibrată eu nu am intenția să ofer mai multe responsabilități uh, providerilor și operatorilor de internet, dar cred că trebuie să continuăm să activăm pe baza unor memorandumuri de înțelegere care sunt deja în acțiune astăzi și care ar putea fi îmbunătățite cu o cerere către actorii diferiți de a se implica, să fie așadar implicați mai mulți actori din diferite domenii pentru același scop. Cazurile de încălcare ale drepturilor care au fost identificate a dus la faptul că blocarea unor uh, situri, unor operatori, a fost permisă dar în baza unei sentințe din partea Curții de Justiție. Deci acest lucru este permis în cadrul legilor europene. Eu vreau să subliniez însă că nu aceasta trebuie să iasă în toate aceste practici din uh, legile europene existente în momentul de față. Pentru ca aceste indicațiuni pe care le-am dat eu aici să fie luate în considerare de către Comisie, este bine să încercăm să fim cât mai subțin, să fim cât mai clar și după aceea Comisia va face, bineînțeles, ceea ce este necesar și în legătură cu acest dosar, pentru ca să nu ajungem la același final ca în acta. Sper ca cetățenii să fie implicați cât mai mult și aici este sarcina Comisiei, pentru că ei trebuie să aibă, consideră aceasta o inițiativă care să fie eficientă și în același timp să o înțeleagă ca o acțiune în interesul cetățenilor și nu împotriva lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și astfel încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 23 martie la ora 17, deci 23 martie la ora 17. La următoarea reuniune a Comisiei 13-14 aprilie vom putea analiza aceste amendamente și pe 7 mai vom putea vota. Vă mulțumesc foarte mult! Și acum trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. E vorba aici de avizul Comisiei cu privire la strategia europeană pentru securitatea energetică. Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost 26 februarie. Avem 83 de amendamente care au fost înaintate și vreau să dau cuvântul raportorului domnului Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, întâi să mulțumesc tuturor colegilor, raportorilor din umbră și tot tuturor celor din această comisie care au colaborat cu mine într-o manieră constructivă și foarte implicată. Au colaborat pentru că acest aviz uh, față de Comisia IDRE și către domnul Saudargas, care este raportor, să fie cât mai bun. Deja la prima dezbatere ne pusesem de acord ca această temă atât de complexă să fie tratată în toată uh, complexitatea ei. Există foarte multe aspecte în legătură cu energia care țin de viața cotidiană, nu numai în statele membre ale UE, ci și în statele terțe. Este vorba și de aspectul de securitate energetică, care este legat. Deci, comunicarea, îmi ce spune, scuze, spune vorbitorul, Comunicarea pe care o avem aici, însă este una care are deja un an și când votăm uh, pe 7 mai, vom vota practic la un an după publicarea comunicării Comisiei, deci doar atunci Parlamentul își va fi dat uh, o opinie. Și um, trebuie, atunci când facem acest lucru, să ne gândim la cele cinci uh, puncte centrale ale unei energii, uniuni energetice pe care am ascultat-o această uniune explicată de către comisarul Șefcovici, știu că, pe de o parte, contribuția pe care va aduce Uniunea Europeană la conferința climatică de la Paris în decembrie va fi de asemenea un punct important în acest proces și apoi în legătură cu obiectivul de 10% de interconectori și interconectare la care Uniunea Europeană încearcă să creeze o rețea comună a curentului în Europa și acestea sunt puncte importante care vor completa acest uh, dosar. Suntem însă la începutul unei căi lungi în legătură cu acest subiect. Nu, acesta nu înseamnă că lucrurile sunt simple. De aceea eu am fost de acord cu PPE-ul ca votul să fie amânat pe aprilie, așa încât să mai câștigăm ceva timp ca să ne ocupăm tocmai de aceste aspecte care țin de Uniunea Energetică și de care am mai discutat acum de când s-a prezentat acest proiect. Avem deci 83 de amendamente la care va trebui să lucrăm. Poate că vom mai avea și amendamente orale, astfel încât să putem să mai adăugăm și toate aceste elemente noi care au apărut acum de când se discute de ultimele noutăți energetice. Vom încerca să tratăm în acest document toate aspectele de cooperare energetică în domeniul producerii și aprovizionării cu energie, toate aspectele comerciale, toate aspectele de combatere a sărăciei energetice și um, toate legate de climă. Deci toate amendamentele merg în această direcție, în aceste direcții și avem deja un acord între raportori și raportorii din uh, umbră despre unde putem să introducem aceste amendamente în legătură cu aspectele menționate înainte. Acestea se referă la mai multe puncte din acest aviz și trebuie introduse acolo unde este cel mai potrivit, bineînțeles, pentru ca să se comenteze și mai bine aceste paragrafe și colegii au făcut destul de multe amendamente, din care vom putea avea amendamente de compromis. Deja încercăm să lucrăm la formulări pe care vreau să mi le apoi verific cu raportorii din umbră. E vorba mai ales de implicarea producției de energie, siguranței energetice și în uh, tratatele internaționale comerciale. Deci e vorba de acest aspect care trebuie întărit în acordurile comerciale. Amendamentele mai vorbesc și despre diversificare, de exemplu, a resurselor și producției de energie, mai ales la curentul electric, atât în Uniunea Europeană cât și în colaborarea cu țările terțe, pentru o reducere a dependenței, bineînțeles, a Uniunii. Aici, după părerea mea, au venit mai multe propuneri interesante în legătură cu diversificarea mixului energetic și s-a vorbit chiar de o îmbunătățire a surselor alternative de energie și aici, practic, ne legăm de a doua comunicare a Comisiei pentru 2015, contribuția energiei la protecția climei, la protecția uh, mediului în general și a uh, chestiunile care țin de cerința, cerințele de mediu avem uh, pe acest tem, temă o altă agendă paralelă în uh, anul acesta, care ține tot de politica externă, politica externă economică a Uniunii și sunt toate legate și cu aspectele de mediu. În final, cred că este corect să avem o abordare complexă și globală în legătură cu siguranța energetică și aprovizionarea cu energie și că nu trebuie să ne concentrăm, cum o face doar Comisia competentă pe fond, doar pe situația europeană strict, ci eu cred că trebuie să extindem uh, domeniul de aplicabilitate la aspectele globale, până la urmă de stabilizare a situației energetice, de siguranță energetică, aprovizionare de bază cu energie pentru oameni. Aceasta este poziția mea și vreau să o subliniez. Cred că accesul la o energie produsă durabil, la prețuri corecte, este un drept al omului și cred că comisia este de acord cu mine, comisia aceasta. Vreau să mulțumesc în final secretariatului pentru susținere. Mă interesează foarte mult părerea dumneavoastră a colegilor mei și vreau să vă anunț că pentru săptămâna viitoare vom încerca deja să organizăm o nouă reuniune cu raportorii din umbră pentru ca să continuăm să lucrăm pe amendamente și pe crearea amendamentelor de compromis. Pentru că după aceea vine pauza de Paște și nu ne mai lasă atâta timp pentru a avea un rezultat bun repede. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum dau raportorilor din umbru uh, cuvântul din partea PP, domnul Stienfeld. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte sincer, aș vrea să salut uh, acest raport, vreau să-l felicit chiar pe raportor, pentru că cred că nu a avut o sarcină foarte ușoară. Având în vedere numărul foarte mare de amendamente, 83 de amendamente care au fost înaintate, nu este ușor să ajungi la compromisuri solide în acest context și să încerci să ajungi la o situație în care conținutul este acceptabil. Dificultatea constă în următorul punct. După părerea mea, textul inițial al avizului nu era neapărat acceptabil, dar și foarte multe din amendamente sunt dificil de acceptat așa cum sunt, în forma brută. În, după părerea mea, foarte multe din aceste amendamente nu se referă, de fapt, la documentul pe care îl discutăm. Se pare că mai multe persoane au uh, vorbit despre politica energetică în general, politica climatică în general și, de fapt, se face o confuzie aici cu strategia de securitate energetică. Nu a întregii lumii ca atare, nu o strategie globală, nici măcar pentru Europa, ci noi ne referim, ci noi ne referim câteodată la Euro Uniunea Europeană în mod specific politica energetică, politica climatică este un document uh, și este o chestiune orizontală care trebuie să se refere la toate provocările actuale. Acesta este rolul acestor subiecte, dar politicile despre strategii trebuie să fie precise, nu pot să abordeze toate aceste subiecte, trebuie să fie documente specifice cu o marjă de aplicare foarte restrânsă, trebuie să fie un document specific care se referă numai la acele obiective anume și acele direcții de acțiune care sunt uh, relevante, sunt direct legate de securitatea energetică în comunitatea europeană. Deci dacă încercăm acum sub o umbrelă a politicilor climatice și politicilor energetice să băgăm tot felul de ideologii și idei, s-ar putea să nu fie neapărat util, pentru că, deși sunt lucruri adevărate, într-un document atât de specific precum strategia securității energetice, nu are ce căuta o astfel de remarcă generală, nu prea are niciun sens să o introduci acolo. Majoritatea din cele 83 de amendamente au propus uh, introducerea în acestui document a unor subiecte care au foarte puține de făcut sau în uh, legătură cu securitatea energetică și cu cetățenii Uniunii. De aceea, crearea a șapte compromisuri din toate amendamentele care au fost înaintate a fost o sarcină foarte grea, dar se pare că a fost posibilă. Acum trebuie să mai nuanțăm anumite compromisuri în faza a doua și cred că aici, la această etapă, vom putea să ajungem la un rezultat pe care să putem vota. Vreau să fiu un pic specific și să vorbesc despre câteva puncte, adică câteva propunuri, pentru că sunt anumite compromisuri care sunt acceptabile ca atare, dar sunt alte compromisuri la care cred că trebuie să mai șlefuim un pic. De exemplu, compromisul 1 Cred că ar trebui să se vorbească de securitatea europeană în primul rând și abia după aceea, în a doua instanță, putem să vorbim despre politicile climatice. Pentru că aici e vorba doar de o politică și nu va fi eficientă și, efi și nu va putea să fie aplicată decât dacă este abordată la nivel global și nu la nivel uh, local. În al doilea rând, eu zic că trebuie să ne concentrăm pe dimensiunea europeană a securității energetice și, din nou, nu pe provocările globale, pentru că provocările globale nu au nimic de a face cu uh, securitatea energetică a 28 de state membre din Uniunea Europeană. În al treilea rând, în aceste amendamente aș propune să schimbăm uh, formularea, pentru că spune aici că eficiența consumului de energie este singurul uh, instrument pentru a ajunge la o autosuficiență energetică. La amendamentul 2. Cred că trebuie să subliniem cât de importantă este energia pentru competitivitatea energiei europene. E vorba de economia noastră aici. Dacă industria noastră nu este eficientă în legătură cu energia, putem să uităm de securitatea energetică. Mai mult decât atât, eu cred chiar că ar trebui să tăiem orice referire la date specifice sau informații specifice sau atunci să aplicăm aceste elemente peste tot. Eu cred că nu există coeziune dacă nu facem așa. Trebuie să existe o formulare coerentă dacă în anumite locuri, la anumite amendamente, cităm informații statistice și date factuale și, pe de altă parte, în alte amendamente nu, atunci documentul nu mai are coerență. Compromisul 3. Cred că dacă vrem să subliniem investițiile străine directe, atunci în legătură cu infrastructura de transfer, acest lucru trebuie să fie posibil, nu la orice infrastructură atunci când vorbim de energie, pentru că e foarte dificil să ne imaginăm că nu s-ar putea permite investiții directe străine în sectorul uh, energetic din UE. Nu vom avea niciodată o situație ca atare. Sunt atunci numai companiile naționale ar fi cele care ar face așa, ar fi un pas înapoi, practic, față de ce ne dorim. Și, în plus, consider că asistența din partea Comisiei Europene ar trebui să se refere la implementarea legislației energetice și nu numai la eficiența energetică și legislația aferentă. Eficiența energetică ca atare e importantă, e doar un element însă din sistem și nu singurul. Iată de ce nu cred că ar trebui să limităm atât de mult aici domeniul de aplicabilitate. Zic că trebuie să și tăiem o referire uh, la rata de schimb uh, euro-dolar. Înțeleg ideea în spatele acestei referiri, dar nu cred că este o propunere corectă în acest document. Compromisul 4 e în regulă, compromisul 5 e în regulă, compromisul 6 Cred că ar trebui din nou să ne concentrăm pe dimensiunea europeană a siguranței energetice și nu pe provocările globale și trebuie să tăiem referirea la eficiența energetică în lume sau uh, globală. Vorbim despre securitatea energetică europeană, vă amintesc, chiar dacă reușim să ne atingem obiectivele și în Africa și în Asia, nu vom putea să ne creștem securitatea energetică aici. Și compromisul 7 în final. Sunt convins că aici ne limităm prea mult în ceea ce privește stocarea energetică și tehnologiile noi. Cred că trebuie să susținem finanțarea și noile tehnologii în sectorul uh, energetic și pentru energia verde, dar în ceea ce privește ca stocarea de energie, dacă facem o limitare atât de mare într-un astfel de document precum strategia uh, noastră europeană de securitate, atunci securitatea noastră e destul de limitată atunci și restrânsă la anumite aspecte și nu mi se pare bine să limităm așa. Nu putem vorbi de stocarea energetică și să clasificăm imediat sursele energetice care trebuie stocate, pentru că trebuie stocată energia indiferent din ce surse provine. Sursele sunt deci în plus, pentru că limitează, de fapt, uh, acest paragraf și vorbește de uh, necesitatea de a reduce um, barierele tarifare în legătură cu tehnologiile care vin din anumite contexte. Cred că ar trebui să spunem că vrem să reducem barierele tarifare pentru orice formă de noi tehnologii care ar putea să ne îmbunătățească securitatea energetică, eficiența energetică în UE. Ar fi un lucru benefic atât pentru noi cât și pentru țările terțe și vă mulțumesc. Dankeschön. Ja. Vă mulțumesc, domnule Schoenfeld. În numele socialdemocraților, eu sunt raportor din umbră. Drept urmare, voi lua cuvântul acum în calitate de raportor din umbră. Domnule Sienfeld, eu, într-adevăr, cred că problema producției de energie în, al, în alte state este legată de siguranța noastră energetică pentru că cererea globală de resurse, de materii prime, de energie este în creștere și cred că pe viitor ne vom găsi într-o altă poziție um, din punctul de vedere al competitiv competitivității europene. Tocmai de aceea mi se pare că ce se întâmplă în țări terțe este important pentru a ne stabiliza furnizarea de energie um, electrică în Europa, mai ales dacă în țări terțe se folosesc tehnologii eficiente din punctul de vedere al consumului energetic și acest lucru, de acest lucru profită companiile europene. foarte multe asemenea tehnologii sunt importate din Europa. Drept urmare, eu aș considera că ar trebui să fim atenți ca în acordurile comerciale să fie incluse aceste aspecte. Există trei puncte care pentru mine sunt foarte importante și care au fost preluate în amendamentele de compromis. De exemplu, trebuie să spunem că acordurile comerciale trebuie să asigure uh, evitarea dump, unui dumping uh, corect când vine vorba de producția de, producția de energie, pentru că astfel uh, piața ar fi uh, distorsionată. Și aici există și o legătură cu reducerea consumului și eficientizarea folosirii energiei. În al doilea rând, cred că este oportun să ne gândim uh, la acorduri comerciale în care să introducem niște capitole speciale. Discutăm acum în mai multe acorduri comerciale despre orientarea politicii energetice, despre uh, diversificarea surselor energetice, despre eficiența energetică și despre producerea durabilă de energie. Și nu ar trebui să uităm și de standardele de calitate a producției energetice pentru a ne asigura că energia va avea un, un rol mai predominant în acordurile comerciale, ne punând în pericol în același timp durabilitatea. Durabilitatea este un aspect important, mai ales pentru comisia noastră care uh, se ocupă și se ocupă de aceste acorduri comerciale. Și al treilea punct important pentru mine se referă la acordurile energetice încheiate cu state terțe. Într-adevăr, în uh, urmă cu câțiva ani am uh, am uh, afirmat că ne dorim o mai bună coordonare din acest punct de vedere cu țări terțe, însă, din păcate, această abordare nu a fost acceptată de Consiliu. Pur și simplu am obținut obligația de a raporta Comisiei Europene acțiunile preconizate de către statele membre, însă nici obligație în ceea ce privește coordonarea acestor acțiuni am discutat deja de mult timp acest raport cu Helmut Scholz și în urma cu câteva săptămâni um, am fost confruntați cu prezentarea unui nou pachet energetic de către Comisia Europeană, ocazie cu care această temă a fost reluată pe bună dreptate, pentru că uh, știm că a fost uh, inclusă o clauză de revizuire și cred că mm, ne așteaptă o propunere privind revizuirea din partea Comisiei Europene. Eu cred că este important ca într-un asemenea pachet uh, unde se regăsesc și acordurile energetice cu statele uh, terțe, să există o evaluare ex ante pentru a ști care va fi uh, impactul acestor acorduri asupra siguranței furnizării de energie, dar și asupra pieței interne energetice și apoi este important ca în momentul în care se discută asemenea acorduri cu state terțe să participe, să fie implicată și Comisia Europeană, pentru că doar așa vom putea ajunge la o strategie coordonată. Și până la urmă trebuie să înțelegem că încheierea acestor acorduri energetice, în legătură cu încheierea acestor acorduri, trebuie să fie informat uh, suficient și Parlamentul uh, European. Deci ar trebui să existe o obligativitate de raportare și în fața Parlamentului European. Deci acestea sunt cele trei uh, aspecte pe care eu mi le doresc să fie incluse în raport dar cred că redactarea amendamentelor de compromis merge deja în această direcție. Vă mulțumesc. Uh, Sara Dil ar trebui să ia cuvântul în numele CR, dar uh, Emma McClarkin cred că va înlocui. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aveți uh, dreptate. Din păcate, Jens Riedel nu poate fi prezent astăzi. Dumnealui Uh, salută uh, munca raportorului și efortul de a redacta amendamente de compromis care reprezintă o bună bază de discuție. Salută faptul de asemenea că multe din elementele importante pentru ECR au fost incluse, astfel încât uh, toate grupurile politice să fie de acord în, în, ceea ce privește amendamentele de compromis. Celălalt ur, următoarele observații foarte multe din amendamentele incluse par să țină de de aspecte interne ale Uniunii Europene, care țin mai degrabă de competențele Comisiei uh, ITRE și este important ca noi să transmitem mesajul important pentru noi din punctul de vedere al schimburilor comerciale și al siguranței energetice. Avem uh, anumite îngrijorări legate de crearea unui mecanism uh, de ajustare uh, transfrontalier, uh, pentru că astfel redeschidem o dezbatere din mandatul uh, trecut. Noi nu credem că este fiabil să creăm un asemenea uh, mecanism care ar afecta relațiile noastre cu partenerii comerciali globali. În plus, nu cred că trebuie să redeschidem dezbaterea privind uh, um, apărare, instrumentele de apărare comercială de care dispune Uniunea Europeană. Ne preocupă de asemenea amendamentele privind uh, acordurile uh, colective de cumpărare de energie electrică, cred că statele membre ar trebui să decidă dacă doresc să participe la asemenea acorduri colective. Mesajul cheie ar trebui să fie că Uniunea Europeană ar trebui să folosească politicile comerciale pentru a-și uh, diversifica sursele energetice, să investească mai mult în îmbunătățirea relațiilor cu țările uh, da, tranzit. Deci domnul Zahradil mulțumește raportorului pentru acest proiect de aviz foarte oportun. Mulțumesc. Liberalii nu sunt prezenți. În numele verzilor da, dau cuvântul doamnei Keller. Mulțumesc. În numele raportorului nostru, domnul Buchnar, aș dori să mulțumesc raportorului pentru modul constructiv în care am lucrat până acum colegului din PPE, aș dori să-i spun că combaterea schimb, schimbărilor climatice nu este un lucru dogmatic, ci de la sine înțeles și cred că cu toții ar trebui să contribuim la rezolvarea acestei probleme globale. Nu trebuie să spunem că lucrurile se vor rezolva pe plan global și de la sine dacă noi nu vom uh, face nimic. Deci aspectele de mediu, de durabilitate trebuie să facă parte din orice strategie uh, energetică, pentru că este vorba de asigurarea viitorului nostru și, nu, și cred că este suficient să vedem ce s-a întâmplat de curând uh, în Vanuatu pentru a înțelege cât, uh, cât de important, importante sunt schimbările climatice. Sunt de acord cu raportorul când vine vorba de uh, insistarea pe continuarea extinderii surselor regenerabile de energie, de a reduce consumul energetic pe plan intern și cred că amendamentele, unele din formulările care se regăsesc în amendamentele depuse de noi ar putea fi preluate în amendamentele de compromis, de exemplu la amendamentul de compromis 7, unde este vorba de o mai bună finanțare pentru uh, instalațiile de depozitare a energiei, cred că am putea include amendamentul care uh, se referă la transformarea în gaz a energiilor uh, regenerabile și aș dori să subliniez de asemenea că diversificarea surselor energetice trebuie să fie coerentă cu politicile interne ale Uniunii Europene și nu ar trebui să deschidem o portiță unor uh, combustibili fosili, cum sunt cum uh, este petrolul din gaze de șist sau gazele din, uh, din, din aceleași surse. Deci aș dori să mulțumesc raportorului și îmi cer scuze numele raportorului nostru din umbră care nu a putut să fie prezent astăzi. Mulțumesc. Victor, cred că are acum cuvântul. Îți mulțumesc, Bernd. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Scholz pentru cooperarea strânsă și să-mi exprim angajamentul ca în cele din urmă amendamentele de compromis să reflecte diversitatea și rolul care îi revine Comisiei uh, INTA pentru că acesta este uh, locul în care putem, uh, putem să spunem care sunt politicile noastre care importante pentru securitatea energetică în contextul relațiilor comerciale. Tocmai de aceea este important să avem o nouă abordare prin, uh, legată de acordurile comerciale din perspectiva siguranței energetice. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că discutăm despre securitatea energetică, care are două dimensiuni pe de-o parte, siguranța furnizării de energie, un aspect deosebit de important în contextul crizei din Ucraina și a tensiunilor dintre Rusia și Ucraina, și în al doilea rând, care este impactul energiei asupra securității fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Pentru că astăzi, mai mult ca niciodată, energia poate fi echivalată cu securitatea. În al treilea rând, este important să înțelegem că pe plan global energia are o influență asupra afacerilor curente. Mă gândesc la criza pe care am menționat-o deja între Rusia și, uh, Rusia și Ucraina, apoi acordul în valoare de 400 de miliarde de euro încheiat între Rusia și China, și uh, de curând am citit de asemenea de consolidarea uh, rolului uh, Chinei în importarea de resurse de gaz din Rusia și apoi ar trebui să menționăm impactul gazelor și, și celui de șist din Statele Unite ale Americii asupra pieței globale ale țițelui, ceea ce explică de fapt de ce prețurile la țițeiul brut au scăzut atât de mult în ultima perioadă. Și apoi este important să subliniem necesitatea unei coordonări uh, sistematice între politicile, acordurile de liber schimb încheiate de Uniunea Europeană cu uh, politica de securitate și politica uh, externă. Astfel sunt respectate și angajamentele pe care le-au luat uh, comisarii pe parcursul audierilor. În plus, trebuie să ne asigurăm că uh, concepte cum sunt securitatea furnizării, surse alternative, rute de, de tranzit alternative să devină uh, realități, să nu rămânem la un nivel al declarațiilor. În acordurile de liber schimb, uh, să ne asigurăm că sursele alternative, rutele de tranzit uh, alternative să fie puse în aplicare pentru a reduce dependența de un singur furnizor, care este principala problemă cu care ne confruntăm astăzi. În același timp, este la fel de important să ne asigurăm că în acordurile comerciale internaționale să introducem un capitol dedicat energiei, încercăm să avem un capitol pentru energie și un TTIP, aceste capitole sunt importante pentru a, pentru a asigura rolul de, pe viitor al acestor capitole în acordurile comerciale. În concluzie, mă voi referi la negocierea, negocierile între Uniunea Europeană și părți terțe. Este frumos să menționăm rolul statelor membre și de asemenea să creăm posibilitatea unui uh, club al părdanților care negociază cu Gazprom. Totul sună frumos pe hârtie, însă își poate închipui cineva că dacă un stat membru care se confruntă cu probleme serioase și negociază cu o, cu o, cu o țară terță, vor obține aceleași beneficii. Tocmai de aceea eu salut angajamentul vicepreședintelui Comisiei, domnul Șefcovici, de a promova această idee, a purta negocierile în numele Uniunii Europene. Doar așa vom avea un impact asupra politicilor globale și vom avea adevărate beneficii când negociem cu părți terțe. Aș dori să mulțumesc din nou domnului Scholz și să-mi exprim convingerea amendamentele mele, număr de 4, se vor regăsi în amendamentele de compromis, astfel încât uh, contribuția Comisiei INTA la noua era a politicilor energetice să se ridice la nivelul așteptărilor de astăzi și de mâine. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul uh, Comisiei domnul Gaspar de Moro. Vă mulțumesc, mulțumesc și raportorului pentru Uh, munca sa excelentă și pentru calitatea dezbaterii de astăzi, uh, axată pe dimensiunea uh, internațională. Astăzi aș dori să insist și eu asupra importanței dimensiunii externe pentru noua adoptată strategie pentru securitatea energetică europeană. Din acest punct de vedere, este clar că Schimburile comerciale internaționale au un rol important în uh, garantarea uh, siguranței securității energetice și intrând puțin în detaliile dimensiunii externe în contextul securității energetice, cred că ați observat, ați observat că se insistă pe mai multe zone geografice și anume consolidarea parteneriatului energetic cu parteneri, că, cum sunt Statele Unite ale Americii, Canada sau Australia. Com, schimburile comerciale vor avea un rol important de jucat, mai ales în ceea ce, în ceea ce privește definirea unei uh, uh strategii energetice și discutarea interdicției de export energetic în cadrul TTIP este foarte important. Apoi este foarte important să consolidăm uh, relațiile cu țări de, de tranzit, cum este uh, Turcia, uh, Azerbaijan, Turkmenistan și din acest punct de vedere dimensiunea comercială va fi esențială. Și în fine, aș mai menționa două regiuni geografice am dorit să profităm la maxim de potențialul uh, țărilor din jurul Mării Mediterane de a produce gaz uh, natural uh, lichefiat și de asemenea de a-și realiza potențialul din punctul de vedere al energiilor regenerabile și în plus dorim să creăm o legătură a Uniunii Europene cu zona Mării Caspice, unde există de asemenea rezerve importante de gaze naturale. Aceste regiuni geografice sunt importante și relațiile comerciale cu aceste regiuni vor fi importante pentru a consolida uh, legăturile Uniunii Europene cu ele, atât din punctul de vedere al conținutului, uh, și mă gândesc aici la capitolele energetice din acordurile respective, dar și forma uh, capitolelor va fi, respectivă va fi importantă. Clauzele care ar putea fi incluse în anumite acorduri uh, interguvernamentale, clauze privind destinația care va împiedica ca gazul natural uh, importat în uh, Uniunea Europeană um, să nu ajungă pe piața internă și Comisia va reevalua acordul privind uh, regulamentul privind acordurile interguvernamentale adoptate în urmă cu câțiva ani. Comisia Europeană stă la dispoziția Parlamentului European și uh, dorim să mulțumim contribuției uh, dumneavoastră pe marginea acestei uh, teme a securității energetice și vom încerca să sincronizăm acest exercițiu cu punerea în aplicare a strategiei pentru securitate energetică. Mulțumesc, Helmut. Mai dorești să spui câteva cuvinte? Mulțumesc, nu doresc să mă lungesc prea mult. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru uh, remarci. Și uh, mulțumesc și uh, comisiei. Aș dori să mă refer la trei puncte. Eu cred că pe parcursul dezbaterii a devenit evident că securitatea energetică nu ține doar de politica internă a celor 28 de state membre ale Uniunii Europene, ci are și o dimensiune globală. Deci pentru mine este important să spun că uh, trebuie să ne gândim uh, și la, vi- la viitorul uh, uh securității energetice și cum putem evita uh, sărăcia energetică din acest punct de vedere, este important cum, va, cum vor reuși cele 28 de state membre ale Uniunii Europene să coopereze cu țări terțe în ceea ce privește crearea unei uh, securități energetice. Deci nu putem ignora pur și simplu dimensiunea globală doar uh, și să ne limităm la perspectiva economică restrânsă a fiecărui stat membru în parte. Și vă pot da un exemplu. Litiumul foarte mulți experți în domeniul producerii, uh, producerii de energie electrică consideră că după uh, epoca uh, țițeiului va urma era litiumului în legătură cu dioxidul de, de carbon. Avem nevoie de litium pentru a putea depozita energie și dacă luăm în serios această, această problemă, trebuie să ne gândim și la resursele de litium care se regăsesc uh, în Bolivia, în cea mai mare parte, la o altitudine uh, foarte mare. Deci se pune întrebarea ce vom face cu viitoarele surse energetice și trebuie să ne punem această întrebare astăzi. Și există, există, o, există o legătură foarte strânsă aici cu problema folosirii uh, eficientă a energiei. Deci, securitatea energetică nu va putea fi asigurată decât dacă vom economisi, vom restrânge consumul de, de energie. Cred că aici există un potențial mare în Uniunea Europeană și, în plus, va trebui să colaborăm din punct de vedere științific cu stat, statele terse. Deci, este foarte greu să delimităm toate aceste aspecte foarte precis și prin amendamentele de compromis eu încerc să redactez un aviz uh, din partea comisiei noastre care să ne arate într-adevăr cum ajungem la o securitate energetică pe plan global și în contextul unei uniuni energetice europene. Al doilea aspect pe care l-a amintit și domnul Boștinaru, dacă dacă ne-am fi gândit uh, la timp mai mult la uh, faptul că în Federația Rusă produc, uh, producția a fost uh, modernizată, poate am fi avut alte probleme în, uh, sau nu am mai fi, a, a fi avut această problemă pe care, cu care ne confruntăm acum. Și cred că ar trebui să ne uh, gândim împreună la o altă dimensiune. și trebuie să uh, plecăm de la premisa că și alte state cu care încheiem acorduri uh, energetice, uh, acorduri comerciale și eu susțin că este important să includem capitole dedicate energiei privind securitatea energetică și privind durabilitatea acestor resurse. Și trebuie să înțelegem care sunt și interesele țărilor respective Um, și pentru ele este importantă uh, securitatea energetică, evitarea sărăciei energetice și mă gândesc la țări din Africa, din Europa, din uh, America de Nord, din America Latină, din Asia și așa mai departe. Și cred că ar trebui să spunem foarte clar, din acest punct de vedere, um, cum vom putea ține, cum vom putea ține cont de diferitele uh, interese în interesul nostru comun. Nu trebuie să pierdem din vedere acest lucru în momentul în care discutăm despre securitatea energetică și asigurarea furnizării de energie pentru Uniunea Europeană. În fine, o să încerc să țin uh, seama de toate remarcile făcute și cred că nu vom avea nicio problemă să colaborăm. Mulțumesc. Uh, vom vota pe data de 14 aprilie și acum trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Um, reglementarea privind uh, minereurile care provin într o zonă de conflict. Deci să ne asigurăm că materiile prime pe care le folosim au fost obținute într-un mod uh, uh rațional. Domnul Winkler este uh, raportor și uh, au fost depuse 575 de amendamente până acum pe care va trebui să le votăm uh, luna viitoare și trebuie să le discutăm ambele uh, com, uh, comisiile care au uh, redactat un aviz au votat. În DEV deci a fost votat un aviz cu 50 de amendamente, un aviz destul de unitar. Pe de altă parte, um, la Comisia FET nu s-a, nu s-a votat un aviz, pentru că votul final la votul final au fost uh, numărate 12 voturi pentru, 12 împotrivă, 43 de abțineri și proiectul de aviz nu a fost adoptat. Drept urmare, aveți uh, un număr mai mic de amendamente. Și vă dau cuvântul, domnule Winkler. Uh, chairman, uh, thank you very much and dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Într-adevăr, Cred că va fi același volum de muncă, pentru că am avut un aviz de la FED și poate că vom primi încă, și, încă în plus 50 de amendamente. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru că ați descris foarte corect și exact situația și aș începe prin a mulțumi colegilor raportori din umbră, toți cei din partea grupurilor politice implicați în acest dosar. Într-adevăr, unul foarte complicat și Doresc să mulțumesc public pentru excelenta cooperare cu Comisia Europeană, cu care ne-am întâlnit de mai multe ori, am avut mai multe dezbateri și pentru munca uh, considerabilă ce a fost făcută, dar ce rămâne de făcut. Și mulțumesc și secretariatului nostru. Cred că e limpede că suntem într-o formulă a calendarului uh, întârziată, dar a fost un consens al grupurilor politice pentru a aborda volumul mare de amendamente și fără să uităm care e obiectivul nostru, un regulament îndeplinească obiectivul enunțat de la bun început. Odată în plus, nu pot decât să spun că regulamentul de comerț este doar un element din abordarea mai vastă, așa numită abordarea integrată a Uniunii Europene, care constă din trei piloni, iar unul este tocmai regulamentul privind comerțul uh, pentru implementarea unui sistem de diligență necesară pentru uh, importul de minereuri, cele patru minereuri. Cel de-al doilea pilon al abordării integrate, specificat în comunicarea însoțitoare a Comisiei Europene, comunicarea comună a Comisiei Consiliului și înaltului reprezentant, conțin măsurile de însoțire care trebuie să asiste întreprinderile europene în sistemul de autocertificare, iar al treilea pilon sunt măsurile de Uh, dezvoltare a măsurilor diplomatice, dezvoltare în zonele cu risc ridicat. Din punctul meu de vedere, ca și raportor, regulamentul trebuie într-adevăr să respecte mai multe condiționalități pentru a fi eficace, fezabil și să aducă efectele pe care noi le dorim. Întâi de toate, trebuie să ținem seama de experiența existentă și ar trebui să includă mecanismele deja funcționale și inițiativele din industrie. Acest lucru, cred eu, e foarte important pentru a obține o cooperare reală și pentru ca toate părțile interesate să intervină, toți cei care pot și vor să joace un rol în a schimba situația pe teren. Pentru că, până la urmă, asta ne dorim, să schimbăm situația Chiar dacă vorbim de, de Congo sau alte zone de conflict sau regiuni cu, conflict, cu risc ridicat, iată de ce regulamentul trebuie să fie proporțional pentru a evita impuneri unilaterale de obligații uh, și trebuie să respecte principiul unei legislații prudente, mai ales dacă recunoaștem numărul mare de IMM-uri uh, potențial afectate. Iar cred că IMM-urile ar trebui întotdeauna să beneficieze de o atenție sporită, pentru că ele sunt temelia economiilor europene. Cred că regulamentul trebuie să includă o clasă de revizuire foarte limpede care să prevadă posibilitatea de a evalua efectele regulamentului pe teren în zonele de conflict, dar și o actualizare a listei de companii întreprinderi europene, așa încât să ținem seama de evoluțiile la nivelul um, linilor directoare privind diligența necesară ale OCDE. Și e important să avem o astfel de evaluare după o perioadă de funcționare a regulamentului. E nevoie de suficient timp pentru a evalua efectele. Trebuie să reținem că regulamentul trebuie să evite diversiunea uh, comerțului interesele divergente din zonele de conflict și trebuie evitate orice efecte de tip embargo nedorite. E esențial să existe un cadru de implementare funcțional fezabil. În acest context, aș dori să subliniez că e foarte important să păstrăm un echilibru atunci când uh, încercăm să evaluăm efectele legii Dodd-Frank din Statele Unite. Uh, analizele diferă foarte mult în funcție de sursa informației. Și aceste surse de informații sunt diverse, la fel și opiniile. Încă un element pe care aș dori să îl aduc în atenția dumneavoastră este că ieri Comisia INTA deve și AFET, președinții acestor comisii au primit o scrisoare semnată de înalta reprezentant, vicepreședinte Federica Mogherini, de către Cecilia Malmström, comisarul pentru comerț și Neven Mimița, cooperare internațională și dezvoltare. Această scrisoare ne aduce informații foarte importante în ce privește măsurile de însoțire avute în vedere de Comisia Europeană. Se spune că legislația în ce privește minereurile din zona de conflict și zona cu risc ridicat e partea unui efort mai larg pentru a contribui la bună guvernanță. În acest context, Comisia Europeană intenționează să dedice 20 de milioane de fonduri europene pentru perioada 2016-2020 pentru promovarea unor aprovizionări responsabile cu minereuri din zonele de conflict și cu risc ridicat. Riscul a, a, aportul UE a crescut cam cu 5% în acest sector. Aceste fonduri vor fi oferite pentru asistență guvernelor relevante și organizațiilor regionale pentru a transpune lile directoare OCD în ce privește diligența necesară și pentru a formaliza sectorul minier de scară mică. Asistența se îndreaptă și către ONG-uri și actori non-statali în țările vizate, în special regiunea Marilor Lacuri. Dar, potrivit semnatarului, este important ca practicile de diligență necesară ă, și în țările de tranzit și depozit să fie ă, stabilite și, în acest sens, fonduri vor fi alocate și în astfel de țări intermediare inclusiv din Asia. Scrisoarea disponibilă pentru toți membrii ca să o poată citi. M-aș opri aici, dragi colegi, pentru a afla opiniile dumneavoastră cu maximă atenție. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Maria, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule Winkler, pentru că munca dumneavoastră nu e simplă deloc. Cred că acordați toată energia dumneavoastră acestui dosar și raportorii din umbră uh, sunt alături de dumneavoastră într-un demers constructiv. Cred că trebuie să ieșim din logica care încearcă să simplifice faptul că un demers voluntar va fi și unul eficace, iar un demers obligatoriu ar fi un demers idealist care nu ar aduce rezultatele scontate aș reveni asupra diferitelor argumente care arată tocmai contrariul. Și mă refer la aceste două puncte, voluntar versus obligatoriu, pentru că aici e uh, nodul gordian al discuției pe care o avem la nivelul uh, raportorilor din umbra. Uh, mă bucură scrisoarea doamnei Mogherini și a comisarilor pentru că ne arată că problematica aprovizionării din zone de conflict, din zone de conflict trebuie abordată din unghiuri diferite. Întotdeauna am apărat această poziție. Sigur, trebuie să vorbim de guvernanța locală, de toate resursele ce pot fi alocate uh, guvernanței locale. Trebuie salutate astfel de inițiative, trebuie să uh, sprijinite și deci demersul Comisiei Europene este foarte important în scrisoarea despre care ne-ați vorbit, e de asemenea important faptul că putem în regulamentele noastre, la nivelul UE, să avem un impact asupra întregii piețe mondiale și nu doar asupra pieței europene și aș reveni asupra argumentului obligatoriu versus voluntar. În fine, numeroasele amendamente depuse și conform avizului de la Comisia DEVE, eu cred că uh, s-a discutat mult și s-au obținut uh, niște compromisuri. Ca atare, la nivelul Comisiei INTA, ar trebui să ne putem baza pe tot acest efort și pe compromisurile obținute și să nu uităm că obiectivul nostru e de a schimba uh, alimentarea conflictelor din regiune, iar DV are un rol foarte important. Noi aici la INTA noi o facem prin relațiile economice pe care le avem cu regiunea, dar obiectivul e de a modifica uh, Um, felul în care uh, sunt finanțate, alimentate conflictele în regiune. Acum, în ce privește uh, abordarea de tip obligatoriu, uh, așa zis idealistă, eu cred că diligența necesară definită de OCDE se bazează pe un principiu important, adică efectul de pârghie pe care îl pot avea întreprinderile ce controlează piața, adică mari cumpărători, ca să-i numim așa. Și e important să putem influența acest, acești mari cumpărători așa încât să avem un efect de domino asupra întregului lanț. Și a nu face obligatorie procedura OCD pe, în cadrul întregului lanț ar avea poate un efect contraproductiv dacă nu intervine un efect de pârghie la nivel marilor cumpărături, atunci primul, uh, primul inel din lanț, e bine, atunci nu va exista un impact suficient asupra întregului lanț. Iată de ce ar trebui un uh, efort obligatoriu, un special în ce privește pe mari cumpărători. În al doilea rând, uh, Logica însăși a OCD ar fi perturbată dacă nu ar exista o obligație asupra întregului lanț de producție, în special, cum spuneam, efectul de pârghie. În al treilea rând, ar exista o concurență neloială reală care s-ar instala în Uniunea Europeană și care ar orienta aprovizionarea noastră către uh, o aprovizionare în afara Europei. Cred că niciun deputat european aici nu ar putea să apere o astfel de logică, un astfel de demers. Nu ne dorim externalizarea capacităților noastre de cumpărare, din potrivă ceea ce ne dorim, e pe de-o parte să păstrăm, dar și să consolidăm cu posibilitatea noastră de cumpărare la nivelul Europei. Logica obligatorie, iată, nu mai este una idealistă, ci devine una eficace vis-a-vis -vis de uh, ce ne arată OCD în materie de diligență necesară. În al doilea rând, uh, Uh, și oarecum în răspuns uh, la scrisoarea doamnei Mogherini. Știți că rafinăriile din Europa reprezintă 5% din piață. Știți că propunerea comisiei de astăzi nu vizează decât 19 operatori din cei 340 de operatori la nivel mondial. Mai știți că acești 19 operatori, în manieră voluntară, au instalat deja sisteme de diligență necesară la nivel industrial. Asta înseamnă că propunerea pe care o face Comisia și pe care dumneavoastră o susțineți e o propunere ce nu va schimba nimic. Pentru că nu răspunde scrisorii doamnei Mogherini, ci spunem că acceptăm ceva ce se face deja, fără a mai schimba nimic. Ori, în demersul obligatoriu, noi apărăm și asta încerc eu să spun în termen de eficacitate, deci să putem să afectăm toți cei 340 de operatori mondiali printr-un efect de pârghie la nivelul pieței un efect extrem de important. În fine, în ce privește IMM-urile, pe toți ne preocupă IMM-urile și, într-adevăr, demersul voluntar nu face decât să fragilizeze IMM-urile și aș spune chiar că îngreunează procesul care pune responsabilitatea pe umerii IMM-urilor. Când există un demers obligatoriu, sectorul industrial se înscrie în acest demers obligatoriu, pentru că așa trebuie să facă, și toate sectoarele la nivel mondial se înscriu în acest demers obligatoriu, pentru că așa trebuie să facă, și ca atare facilitează și sarcina pentru pe IMM-uri, pentru că modelele dezvoltate de industrie se fac în profitul IMM-urilor. Și atunci acestea vor avea aceeași uh, uh, sarcină de a îndeplini principiile de diligență necesară. Deci industria poate dezvolta niște modele care să aducă beneficii inclusiv IMM-urilor, în timp ce un uh, model voluntar nu uh, ar aduce aceste beneficii și IMM-urile ar trebui să-și dezvolte propriile procese, ceva extrem de costisitor și complex, care nu ar permite IMM-urilor să intre în sistem. Demersul obligatoriu idealist e ceva idealist și ineficace, uh, e fals, cum tocmai v-am demonstrat din potrivă, ea poate fi foarte eficace, în special pentru IMM-uri. Cred că ne-am întâlnit cu aceiași operatori uh, în ultimele luni, săptămâni, am întâlnit practic cu toți operatorii de la începutul și până la uh, capătul lanțului industrial, fie că e vorba de industria mare, fie de IMM-uri, fie ONG-uri sau reprezentanți ai Business Europe. Ne-am întâlnit cu toată lumea. Și cred că aceste argumente sunt valide și eu sper că pe baza lor putem obține un compromis ce să ne aducă o lege eficace și cred că eficacitatea este și preocuparea dumneavoastră, domnule raportor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Emma! Uh, thank you, Chairman. And... Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc în primul rând domnului raportor pentru cum a lucrat la acest dosar și pentru reuniunile cu raportorii din umbră pe care le-am organizat săptămâna trecută la Strasbourg. A fost o dezbatere foarte interesantă. Chiar dacă am avut uh, din partea grupurilor politice viziuni diferite și despre soluții diferite, despre cum trebuie să tratăm problema extracției de minereuri, în zonele de conflict. Cred că cu toții vrem să vedem o eliminare a acestei probleme și avem doar căi diferite de a realiza acest lucru. Pe scurt, susținem propunerea comisiei și, așa cum am spus și înainte, noi am înaintat uh, câteva amendamente, poate mai puține decât celelalte grupuri, care se referă la chestiuni de clarificare și de îmbunătățire a unor elemente. Ne asigurăm de asemenea că limbajul care este folosit pentru a descrie ceea ce încercăm noi să obținem să, se, să ține cont și de uh, realitate. Deci încercăm să fim cât se poate de concreți pentru ca să garantăm o autocertificare uh, corectă. Deci este important ca în momentul în care vorbim de diligența necesară să putem avea și o claritate din punct de vedere juridic uh, și, uh, de asemenea, să încercăm să folosim uh, cuvântul regiuni și mai puțin uh, zone. Să sperăm însă că textul este cât se poate de consistent după aceste schimbări. Noi, parlamentarii, trebuie să recunoaștem că o parte din aspectele legate de acest subiect este că o parte din industrie întotdeauna se ocupă de procese de diligență necesară și foarte mulți consumatori cer, cer din ce în ce mai mult ca produsele pe care ei le cumpără să nu, fie, să nu provină din zone de conflict foarte multe scheme ca acestea, cum ar fi, de exemplu, uh, cele, programul legat de, uh, de dirigența necesară în acest domeniu, uh, este parte din diferite scheme care acum în continuare trebuie să fie susținute. Deci trebuie să încercăm să evităm și duplicarea de regulamente sau de legi, să încercăm să păstrăm standardele importante pe care le-am cerut noi în propunerea Comisiei și să încercăm să le recunoaștem ca atare. Un lucru pe care l-am remarcat la reuniunea reporterilor din umbră de săptămâna trecută și la discuțiile pe care au avut loc deja în această comisie este că majoritatea grupurilor s a referit la IMM-uri și mai ales la micro-întreprinderi în timp ce diligența necesară este foarte ușor de înghițit, poate pentru o companie mare sau pentru o corporație, s-ar putea să facă o mare diferență în cazul unui IMM și suntem foarte îngrijorați de ceea ce poate să producă această legislație și, după părerea noastră, și o abordare lunară în legătură cu acest uh, subiect și uh, ce impact ar putea avea acesta pe IMM-uri. Deci trebuie să încercăm să ne gândim la căile care ar putea să minimizeze efectele potențiale asupra IMM-urilor și micro și cerem, uh, de exemplu, Comisiei să facă o specificație despre cum trebuie aplicate aceste criterii și despre care este domeniul de aplicabilitate al acestui regulament. Eu zic că este necesar să vadă, se vadă dacă e vorba de toate companiile aici, de companiile de orice mărime, mai ales de cele care activează în zonele de conflict, pentru ca să știe cine este acoperit de acest regulament. Avem nevoie de oarecare claritate și clarificare pentru ca să putem să fie acest document cât se poate de eficient. Am amendat de asemenea și considerentul 12 care vorbește de efectul regulamentului și propune că costurile auditării de către, țări, de către părți terțe să fie de asemenea raportat de către comisie. Cred că e foarte important. Dacă vrem să știm care este costul acestui proces și uh, presiunea care este pusă asupra întreprinderilor noastre, să știm care este impactul exact în acest domeniu și cred că e nevoie de o procedură de auditare mai amplă, mai complexă, care a fost de asemenea propusă de către Comisie. Dar eu zic că trebuie să amendăm acest uh, punct pentru ca să ne asigurăm că avem o auditare mai uh, periodică și trebuie să încercăm să vedem cum se poate minimiza impactul oricărei scheme, oricărui mecanism la fața locului uh, pentru ca să fie cât se poate de eficient întrebându-ne, bineînțeles, dacă facem o diferență cu acesta, dacă se îmbunătățesc lucrurile. Cred că e important să avem această abordare. Cred că suntem cu toții de acord că acest regulament trebuie să se asigure că permite uh, schimbări în situația fața locului, dar trebuie de asemenea să vadă dacă uh, este eficientă măsura pe care o luăm. Toți uh, actorii trebuie să fie considerați. Uh, nu vreau să avem un regulament care să aibă un impact negativ, așa cum a avut o legea Dodd-Frank din uh, Statele Unite. Mm, extracțiile în domeniul minereurilor trebuie să fie și ele subiectul acestei revizuiri ca să înțelegem exact care este impactul acestor revizuiri la fața locului. Iată un, pe ce trebuie noi să ne concentrăm și o activitate în acest domeniu mi se pare foarte bună. Mă bucur să colaborez cu colegii în continuare în următoarele săptămâni și zile. Mulțumesc! Exact. Mulțumesc! Helmut, voi n-aveți raportori în umbră, tu ești. Mulțumesc, Bent. Mulțumesc și eu foarte mult domnului Winkler. pentru această colaborare care deja s-a extins pe mai multe săptămâni la un dosar foarte important. Chiar dacă sunt aspecte diferite, sunt accente diferite și opinii diferite, poate, sau viziuni diferite mai degrabă pe acest dosar, tot este un lucru foarte bun. S-au văzut aceste diferențe și în dezbaterea actuală, însă aș vrea să spun de la început că am avut și o audiere pe această temă. Eu nu văd nicio necesitate și niciun motiv pentru care noi, Uniunea Europeană, ar trebui să nu dorim o aplicație transparentă, clară a liniilor directoare de la OCDE. Și de ce să nu aderăm și noi la această abordare? Foarte multe lucruri sunt deja susținute de către multe state membre din UE. Problema obligativității este foarte clar menționate de către statele membre, iar posibilitatea de a o face este de asemenea una reală. Aș vrea să mai spun uh, în această dezbatere de astăzi că ar fi bine poate să fim mai consecvenți în acțiunile noastre, adică în cadrul OECD, să spunem că noi, statele membre care sunt membre și în OECD, susțin aceste proceduri și deci vor ca aceste proceduri să fie parte din regulamentul UE. Colega noastră Maria Arena a spus în legătură cu contradicția cea mai mare care există între grupuri, adică obligativitatea sau benevolatul în legătură cu aceste puncte de aplicabilitate a directivei, cred eu că tot ceea ce s-a discutat până acum și cu reprezentanții OECD, cu reprezentanții din uh, Mar regiunea Marii, uh, Marilor Lacuri din Africa, s-a văzut că ei, cei de acolo, așteaptă o poziționare clară a Parlamentului European, a Uniunii Europene și deci și a Parlamentului și a Consiliului pe total, pentru că sunt colegislatori care vor trebui să aibă acest curaj să facă, să schimbe lucrurile. Avem și reprezentantul, laureatul premiului Saharov, care a arătat cât de important este ca noi să avem o poziționare obligatorie din partea Uniunii Europene în legătură cu înlăturarea și evitarea conflictelor. Și aici ajungem și la a doua temă. Vorbeam înainte despre siguranța energetică, probleme de aprovizionare. De fapt, cu acest dosar ne apropiem și de multe alte teme centrale și de alte probleme pe care le avem, de exemplu, în schimburile comerciale, care imediat pot aduce conflicte după sine, deci nu neapărat în legătură cu metalele, așa cum sunt ele listate aici în raport, dar ci și alte conflicte potențiale. La următorul plen vom discuta despre situația industriei textile, de exemplu. Trebuie să fie clar că pe diferitele aspecte care țin de activitate comercială, Uniunea Europeană trebuie să fim mult mai coerent între diferitele domenii, între diferitele dosare. Îmi amintesc ultimul comisar de Hâșt a spus după ce a fost în Bangladesh că e nevoie de obligativitate după ce a vizitat acolo ce se întâmplă și cred că trebuie să fim mai puternici, mai hotărâți în ceea ce cerem, obligativitate, adică. Și de aceea mă bucur foarte mult să continui să colaborăm pe acest subiect al uh, punerii obligatorii în aplicare. Sper să găsim uh, un, o soluție. Aceasta se leagă și de legea Dodd-Frank, pentru că spuneam că există interpretări diferite ale acestei legi și există, sigur, și uh, diferite opinii. Nu trebuie să lăsăm însă să se creeze mituri uh, ci uh, trebuie să arătăm clar care a fost uh, abordarea inițială, ce a fost posibil după un an și apoi să încercăm să ne uităm și în viitor. Există, cred eu, o posibilă schimbare a întreprinderilor americane care sunt prezente în acea regiune, care nu duce neapărat la o răutățire a situației acolo. Un alt punct, IMM-urile, da. Și eu sunt pentru uh, lanțurile globale de aprovizionare, pentru întregul lanț chiar. Cred că trebuie să existe o susținere a acestor IMM-uri și EMA, după cum am discutat și săptămâna trecută la Strasbourg, sunt absolut de acord cu tine, adică eu spun că tocmai pentru că IMM-urile trebuie să facă parte din acest proces, trebuie să includem întregul lanț de aprovizionare. Am menționat aceasta și prin amendamentul 165, să definim exact despre ce este vorba, care sunt actorii economici implicați, care sunt persoanele fizice care aduc aceste produse pe piață. Și prin legătura dintre actori economici și punerea în circuit, vom putea să vedem și mai bine cât de diversi sunt actorii care sunt implicați în această cooperare economică, de fapt, și că trebuie identificați aceștia și astfel trebuie să le dăm acestora și posibilitatea de a participa la sistemul de informare OECD, pentru că astfel e mai simplu și pentru IMM-uri și nu este mai complicat, de fapt. Toate temerile care s-au exprimat uh, că vor fi obligate IMM-urile să se adapteze, nu, nu trebuie să fie așa. OECD-ul uh, arată prin directivele sale că în primul an au posibilitatea să nu e obligatorie această informare uh, cu privire la informațiile respective și deci există o perioadă de tranziție de 2 ani pe care trebuie să o subliniem că este vorba de un criteriu important. Încă ceva, noi am încercat să nu facem liste știu că există și o temere din partea domnului Winkler care spunea că are anumite rezerve și noi suntem de părere că în zonele de conflict trebuie să fie numite ca atare și după aceea comisia trebuie să-și preia răspunderea și să acționeze cu răspunderea asumată. Câteva idei despre de asemenea opinia noastră pe alte puncte, adică suntem interesați la un, de un vot și sper că această legislație care se va crea să fie una bună, care să fie mult mai bună de fapt de ceea ce s-a propus de către Comisie. Vă mulțumesc. Thank you, Fochila. Doamna Keller are cuvântul. Mulțumesc foarte mult și din partea mea mulțumesc raportorului pentru o cooperare foarte constructivă. Și eu sunt și grupul meu suntem pentru acoperirea întregului lanț de aprovizionare care să fie obligatoriu. Foarte multe argumente s-au menționat, nu vreau să le repet pe toate, însă eu cred că pentru a putea uh, obține și atinge acest obiectiv și să, pentru a face schimbări la fața locului, nu putem să așteptăm mare lucru dacă nu facem acest lucru obligatoriu și dacă nu se implică tot lanțul de aprovizionare, ținând, bineînțeles, cont și de IMM-uri. E foarte important ca toate punctele critice să fie menționate în legătură cu lanțul de aprovizionare, fie că e vorba de topitării sau rafinării responsabile, pentru că ei știu că de, un, de unde vin mineral, minereurile și dacă nu pierdem acest lanț, nu mai știe nimeni de unde provin. Dacă ne concentrăm numai pe partea din amonte a lanțului, atunci nu este suficient pentru că aceasta nu uh, include decât topitoriile din UE și Maria a menționat mai multe. Majoritatea ar fi lăsată neacop- ar fi rămâne neacoperită. Iar logica de a include și partea naval este că și companiile din naval ar putea să-și folosească pârghiile lor asupra topitorilor și rafinăriilor pentru ca să poată să impună diligența necesară. Numai dacă acoperim întreg, uh, întregul lanț, putem să ne garantăm că se sparge ideea de conf- finanțarea conflictelor și că începem și de la începutul procesului și implicăm uh, tot lanțul de producție. Acesta este obiectivul primar al uh, acțiunii noastre și vreau să-l menționez încă de la început. În legătură cu criteriul de diligență necesară, dacă ne uităm la liniile directoare ale OCDE-ului, vedem că, într-adevăr, există totuși uh, o măsură flexibilă pe care, pe care o putem aplica. În primul rând, uh, trebuie să identificăm topitoriile și rafinăriile din lanțul de aprovizionare și, în al doilea rând, să, pro, să demonstrăm că aceștia respectă diligența necesară și regulamentul și că uh, un audit al unei părți terțe poate să demonstreze acest lucru nu trebuie să ne amăgim, pentru că companiile nu vor obține sancțiuni imediat dacă nu identifică aceste informații. Diligența necesară prin natura, natura sa este graduală, este pas cu pas pentru a obține cele mai multe rezultate după cele mai bune eforturi. Ceea ce este clar este că trebuie să uh, ne uităm la toate informațiile existente și uh, trebuie să așteptăm acest lucru uh, de la companii. Nu vreau să mai menționez uh, alte puncte, cred însă că dacă acoperim întregul lanț uh, de aprovizionare, numai atunci putem să reducem distorsiunile comerciale. Nu putem să vorbim uh, despre importatori, nu putem decât să creăm stimulante, stimulente pentru ca să, de exemplu, să se importe doar produse semifinite, aceasta ar duce probabil la anumite topitorii și rafinerii care ar fi uh, neacoperite și ar face și ca, de exemplu, să se delocalizeze uh, de rafinerile în Asia, de exemplu. Cred că nu ar trebui să uităm acest lucru. Nu vreau să mai spun mare lucru în legătură cu IMM-urile. Totul s-a spus, dar cred că mai trebuie să vorbim și de alte resurse. Aceasta este poziția noastră, cel puțin finanțarea conflictelor nu este numai uh, limitată la uh, aceste uh, minereuri, e vorba de zone în care sunt și alte resurse uh, de bază și care sunt legate de conflicte întotdeauna. Când e vorba de o, când există o resursă naturală, poate să apară un conflict. Uh, sunt de acord să învățăm din trecut, din uh, ceea ce s-a întâmplat cu legea Dodd-Frank, dar aceasta se referă doar la Republica Democratică Congo și mm, cred că această lege a fost pozitivă și ceea ce ne-a învățat este pozitiv, dar a avut un domeniu de aplicabilitate foarte limitat geografic și deci companiile aveau uh, Uh, stimulente să meargă să uh, încerce și în altă parte. Să nu uităm însă că a existat și un, o interdicție prezidențială pe exporturi și deci nu putem totul să dăm pe seama legii Dodd-Frank, ce, ce s-a întâmplat atunci. Trebuie să învățăm și că exista o foarte mare nesiguranță, insecuritate juridică din cauza, uh, pentru companii din cauza situației și contextului global, de aceea trebuie să spunem aceste lucruri când analizăm ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc, doamna Beghin. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc foarte mult și raportorului. În eforturile noastre de a face tot posibilul în această luptă împotriva violențelor și conflictelor, noi susținem un model simplu și foarte clar bazat pe ghidul OECD de diligență necesară. Regret însă că această propunere nu a fost înțeleasă complet. Am văzut, de exemplu, mai multe, am primit avertizmente din partea sindicatelor care explicau cum un sistem Dodd-Frank ar putea să aibă un impact asupra companiilor italiene. Aș vrea să subliniez că propunerea noastră nu este o propunere europeană Dodd-Frank, ci este un sistem complet diferit. Poate că ar fi bine să dăm o impresie, o, o, o o informație generală despre ceea ce este de fapt. Apoi, în legătură cu regulamentul european, se vede că majoritatea companiilor nu vor uh, face eforturi nici necesare suficiente pentru ca să nu mai extragă din zonele de conflict în ciuda obligațiilor internaționale, decât dacă sunt obligați prin lege să nu o mai facă. Clar că cea mai importantă temă este cea legată de actorii implicați. Pentru a garanta o extracție responsabilă este nevoie de diligență necesară pe tot parcursul lanțului de aprovizionare până la produsul final. De aceea este important ca toate companiile care uh, se bazează pe resurse care sunt acoperite de uh, regulamentul Uniunii Europene pentru, produ- pentru mărfuri și produse de bază și materii prime, trebuie să acționeze sub uh, dirigența necesară. Deci e nevoie și de uh, o reglementare mai, mai nuanțată. Deci uh, topitoriile și rafineriile se, sunt menționate ca actori în amonte, puncte cheie și sunt obligate de la mai multe lucruri. Companiile care sunt mai jos pe lanțul de aprovizionare trebuie doar să identifice punctele esențiale din lanț cu cel mai mic efort birocratic posibil. Deci, ca să vă spun și mai simplu, singura uh, sarcină pentru o micro-întreprindere care vinde aur este, deci, să dea un telefon aprovizionatorului său principal pentru ca să întrebe de unde vine, din ce rafinărie vine sau uh, și să menționeze acest lucru în contractul de aprovizionare. În caz că acest lucru este prea mult, am putea chiar să ne gândim să facem aceasta uh, voluntar pentru micro-întreprinderi. Și în final, eu cred că trebuie să facem o alegere în această comisie. Fie alegem sistemul care este propus de către comisie pe o schemă voluntară care nu este obligatorie prin definiție pentru IMM-uri, dar care, dacă doresc să participe, este foarte scumpă, sau susținem uh, sistemul care este obligatoriu, dar uh, atunci nu e foarte simplu și nu trebuie să adăugăm sarcini suplimentare birocratice pentru IMM-uri. Pe de o parte, avem deci un sistem care ar fi aplicat de către cei care deja îl respectă, de exemplu companiile mari, lăsând însă IMM-urile nu numai în afara pieței responsabile, ci și în afara multor oportunități de achiziții publice. Pe de altă parte, avem o schemă care este, foarte, este gratuită, inclusivă și eficientă, mai ales pentru IMM-uri. Dragi colegi, mă întreb de ce Comisia nu a analizat în studiul său de impact aceste aspecte și mi-e teamă că răspunsul este pentru că sistemul este împotriva unor interese ale celor mari și pentru că funcționează momentan. Mulțumesc! Thanks a lot. Vă mulțumesc! Nu mai am alte intervenții de la cuvântul și dau cuvântul comisiei, doamna Rață. Vă mulțumesc, doamna președinte dori să mulțumesc membrilor Comisiei INTA pentru comentariile lor. Pentru noi este încurajator să vedem cât de interesați și de uh, implicați sunt uh, europarlamentarii în legătură cu această inițiativă. Prevenirea finanțării conflictelor este o imperativă etică pe care Uniunea Europeană ar trebui să și-o asume de asemenea, ar trebui să învățăm din greșelile trecute și să găsim o soluție uh, echilibrată și care să uh, poată să funcționeze, așa cum a menționat și raportorul domnul Winkler la începutul acestei uh, discuții. Găsirea măsurilor potrivite pentru a ne atinge aceste obiective reprezintă o mare provocare și vă rog să mă credeți, Comisia a cântărit unele din uh, soluțiile pe care le-ați prezentat dumneavoastră pe parcursul fazei de pregătire a acestei uh, aprofundării pe care am, am făcut-o. Am uh, și Comisia Europeană va încerca să țină seama de toate aceste aspecte prin măsuri uh, însoțitoare. Ieri ați uh, auzit un angajament clar din partea doamnei Mogherini, din partea domnului Mimița, uh, din punctul de vedere, pentru furnizarea asistenței financiare necesare pentru aceste măsuri. De fapt, fondurile alocate vor fi de 5 ori mai mari decât cele actuale. Astăzi, aș dori să subliniez câteva dintre punctele și întrebările formulate pe parcursul discuției de astăzi. În primul rând, de ce Comisia Europeană nu a propus un uh, sistem obligatoriu în uh, amonte. E bine, am dorit să evităm uh, dezangajarea și relocarea relațiilor comerciale din zonele respective. Ne îngrijorează de asemenea dezavantajul competitiv pentru industria în aval. Și în plus, am dorit să evităm orice uh, blocaje uh, de aprovizionare cu aceste minerale pentru Uniunea, Uniunea Europeană. Deci, ținând cont de toate aceste aspecte, am propus, uh, am venit cu o propunere prudentă, un sistem uh, voluntar care, eventual, care va fi revizuit după o perioadă de, de 3 ani pentru a vedea dacă trebuie să fie modificat. Acum, cum ne vom asigura că în cadrul acestui sistem voluntar companiile își vor asuma uh, această extragere responsabilă a minerilor. În primul rând, există o cerere publică în acest sens și piața deja s-a angajat în acest sens. Deci nu cred că trebuie să sporim reglementarea, ci să dăm un imbold acestui proces uh, demarat deja, punând la dispoziție un cadru legislativ care să aibă un pachet de stimuli. Uh, acești, uh, este vorba, de exemplu, angajare cu țări uh, terțe, instrumente diplomatice, aspecte care țin de achizițiile publice, publice care reprezintă un stimulant foarte puternic. Dacă discutați cu reprezentanții mediului de, de afaceri, cred că ați înțeles cât de important este, sunt achizițiile publice pentru ei. Ne gândim de asemenea la măsuri uh, suplimentare, de exemplu, uh, consolidarea uh, raportării nefinanciare pentru companiile de mari dimensiuni și integrarea uh, criteriilor uh, durabile în eticheta europeană, ecoleul european. Discutăm și despre sistemele existente pentru a ne asigura că aceste sisteme sunt aliniate uh, abordării europene, care are o arie de aplicare geografică mult mai, mult mai mare decât marile lacuri din Africa. Acum, unele din remarcile de astăzi s-au uh, referit la uh, punctele relevante din din uh, lanțul de aprovizionare, topitoriile și rafinăriile, într-adevăr, însă, contrar celor uh, spuse de doamna Arena, din păcate nu asistăm la un efect domino până acum, pe, în urma valorii de impact și în urma uh, efectelor aduse de, de legea Dodd-Frank, am văzut că acest lucru nu se petrece datorită lipsei de transparență în lanțul uh, de aprovizionare. Tocmai de aceea noi am propus redactarea unei liste uh, a topitorilor, o listă globală care să includă nu doar uh, topitoriile din Uniunea Europeană și astfel mergem dincolo de abordarea OCD, unde nu a fost posibilă propunerea unei asemenea liste și mergem mai departe și în ceea ce privește structurile instituite pentru a ne asigura că sistemul este respectat, un lucru care nu se regăsește nici în, lin- în liniile directoare OCDE privind diligența necesară. Acum, în ceea ce privește comentariile doamnei McClarking referitoare la manual și am ținut cont de acest lucru și în, uh, și în uh, evaluarea noastră de impact. Și ultimul uh, punct, de ce o abordare obligatorie care să acopere întregul lanț de aprovizionare nu ar aduce rezultatele uh, preconizate? Ar fi implicate sute de mii de întreprinderi, majoritatea lor întreprinderi mici și la mijlocii și ar aduce uh, costuri importante. Și un asemenea sistem uh, ar afecta lanțurile, lanțul de aprovizionare și ar aduce cu sine uh, efecte neintenționate pentru că ar uh, afecta regiuni mult mai extinse. Deci considerăm că avem nevoie de o abordare echilibrată, rezonabilă și acesta este mesajul și apelul pe care îl transmit Parlamentului European. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule Winkler. Domnule președinte, dragi colegi, uh, uh, domnule reprezentant a Comisiei, aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere, aș dori să vă mulțumesc pentru sugestiile făcute. Uh, mă bucură să aud despre această listă a topitoriilor și a liniilor directoare oferite întreprinderilor mici și mijlocii m-ar fi bucurat dacă aș fi auzit câteva lucruri despre lista importanței care se regăsește în amendamentele noastre, mele, și apoi, dacă îmi permiteți o remarcă despre transparență. Putem vedea că transparența este cea mai importantă pentru cetățenii europeni în contextul TTIP, în uh, acordurile comerciale și uh, în toate domeniile care țin de competențele Comisiei INTA. Am impresia că nu pot, nu pot înțelege o abordare care consideră că putem spori uh, capacitatea la fața locului, că putem uh, combate corupția la fața locului și că putem interveni și putem uh, contribui la construirea capacităților uh, statale la fața locului printr-un uh, regulament comercial care impune anumite obligații companiilor europene. Este un lucru pe care nu îl pot înțelege. Mă voi strădui mai mult pe viitor și în săptămânile, în zilele și săptămânile următoare voi încerca ajung la amendamente de compromis. Uh, reacția dumneavoastră, informațiile dumneavoastră sunt foarte importante, uh, dragi colegi. Primi informații din partea cetățenilor europeni, din partea sindicatelor europene, care reprezintă sute de mii, sute de mii de locuri de muncă. Desigur, și un uh, e-mail generat de un robot este trebuie tratat cu toată seriozitatea, însă în momentul în care evaluăm um, informațiile care ajung la noi, ar trebui să ținem cont de ele. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Winkler, și succes um, pentru în activitatea dumneavoastră din săptămâna viitoare. Pe data de 14 aprilie vom avea votarea. Vă mulțumesc! Următorul punct este punctul 15, activitățile grupurilor de monitorizare. Avem nevoie de informații privind Mexic, Canada, SGP, India. Domnule Campbell, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Știu că nu mai avem foarte mult timp. Am avut Uh, câteva întâlniri rodnice cu ambasadorul Indiei privind aspecte comerciale. Primul grup de monitorizare s-a reunit pe data de 4 martie. Ignacio Garcia Basaro, negociatorul șef, uh, și Maria Castilia Fernandez din partea Statelor Unite a participat la această întâlnire foarte constructivă Înțelegem că primul ministru va vizita uh, Berlinul uh, și Franța, dar nu va vizita uh, Bruselul și din, suntem dezamăgiți de faptul că summitul UE-India nu, nu a devenit realitate, deși s-a discutat de mult timp despre el. Un acord comercial UE-Indian uh, are potențialul de a contribui cu 8% la creșterea economică din India și ar pune la dispoziție o mare piață pentru ambele părți. Există probleme în 5 puncte, tarife și servicii, 150 de, 150% de tarife vamale pe, pentru vinuri și uh, băuturi alcoolice, cum este whisky-ul, sunt uh, taxe vamale mari, ne dorim un acord comercial Uh, ambițios, însă din, uh, probabil aceste taxe vamale nu vor fi reduse la zero, însă ele reprezintă un punct important în ace- al acestui acord comercial. Autoturismele și piesele de schimb sunt un, un alt domeniu important. Este important să reducem taxele vamale pentru autoturisme și piese de schimb, pentru că dacă nu, probabil acest acord nu va fi sprijinit de diferite sectoare din, din Europa, serviciile, comerțul cu amănuntul, sunt de asemenea importante. Um, apoi se pare că se discută despre uh, plafonarea capitalului uh, societăților uh, de asigurări, apoi fluxul forței de muncă, aspectele care țin de protejarea datelor cu caracter personal, ținând seama de serviciile oferite de India companiilor europene, o altă zonă, achizi- achizițiile publice. Au fost promulgate câteva legi federale pentru a combate uh, corupția. Ajung la drepturile de autor nu dorim să schimbăm cadrul legislativ din uh, India în acest domeniu, chiar dacă există îngrijorări din partea Organizației Mondiale a Comerțului privind respectarea cadrului internațional. Indicațiile geografice sunt o temă complexă și, în fine, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, acesta este cel mai controversat punct pentru că noi uh, cerem Indiei să respecte clauzele privind dezvoltarea durabilă. Este o temă deosebit de dificilă pentru India, pe care însă nu trebuie să o evităm. Deci, uh, pe scurt, doamnelor și domnilor, aceasta este situația privind uh, acordul de liber schimb negociat cu India. Cred că există un potențial foarte mare pentru adus la încheierea acestui acord cu India, care este o, are un viitor uh, potențial mare, o populație mare. Da, potențialul este mare, spune domnul președinte, însă cele spuse de dumneavoastră nu sunt foarte optimiste. Poate lucrurile se vor schimba pe viitor. Vă mulțumesc. În legătură cu Turcia, vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, aș putea să vă spun pe scurt. Uh, care este situația cu Turcia. La ultima întâlnire a grupului de monitorizare, uh, pe 13, pe 13 martie, a fost a doua întâlnire a grupului de monitorizare din momentul în care acesta a fost constituit în decembrie anul uh, trecut. La prima întâlnire, raportorul a participat, uh, a invitat participarea, să participe doi directori generali de la Comisia Europeană. A doua întâlnire a fost dedicată ascultării Uh, poziției uh, partenerilor din Turcia. Negociatorul șef din partea Turciei a prezentat poziția Turciei privind uh, actualizarea codului VAMAL între Uniunea Europeană și Turcia. Nu aș dori să intru în detaliu, însă vă aduc aminte că Banca Mondială a publicat un raport luna aprilie anul trecut și că Urmează să se publice un raport uh, comun la care va participa și Comisia Europeană privind actualizarea codului uh, vamal între Uniunea Europeană și un partener atât de important, Turcia. Șase membri au participat la această întâlnire, un număr foarte bun pentru un grup de monitorizare. Mulțumesc. Ecuador, Helmut. Mulțumesc, vreau să fiu și eu foarte pe scurt. Am avut ieri un uh, schimb de opinii pentru a doua oară în acest mandat al grupului de monitorizare a relațiilor cu țările din uh, anzi, în mod specific cu Ecuador, discutând situația actuală privind aderarea Ecuadorului la acordul de liber schimb existent cu Columbia. Din punctul de vedere al calendarului, cel mai interesant lucru mi se pare că se pregătește o reuniune a comitetului uh, în iunie-iulie, comitetului uh, respectiv, astfel încât în iulie să putem, uh, să se poate discuta despre această posibilitate de aderare a Ecuadorului și am preparat uh, membrilor grupului de monitorizare să pregătim o rezoluție uh, îndemnând să se continue acest uh, proces, iar am decis uh, organizarea unei uh, audieri despre relațiile comerciale cu Ecuador și Columbia pentru a avea o perspectivă cât mai largă. După întâlnirea grupului de monitorizare de ieri, am aflat că ministrul de resort din Ecuador va vizita Bruxelles săptămâna viitoare și voi încerca să mă întâlnesc cu dumnealui pentru a înțelege care este poziția Ecuadorului față de acest punct. Mulțumesc! Mulțumesc! Acesta a fost uh, ultimul raport la punctul uh, 15. La punctul 16, diverse, uh, nu avem nimic. Punctul 17, următoarele reuniuni vor avea loc pe datele de 13 și 14 aprilie. Vă mulțumesc, toate cele bune și uh, o vacanță de Paște uh, cât mai plăcută.